Dear guests, dear speakers, dear participants, I am honored to open... Uh, dragi oaspeți, stimați vorbitori, dragi colegi, mă bucur să pot deschide această reuniune cu ocazia Zilei Femeii 2019 pe subiectul Puterea femeilor în politici. Astăzi avem alături uh, de noi Um, membrii din 16 parlamente din Uniunea Europeană și din Norvegia. Ne bucură să vă, alăm, să vă avem alături de noi și așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră la această dezbatere atât de importantă. Câteva anunțuri de ordin practic. Evenimentul este organizat în colaborare cu um, Directoratul pentru colabor- Direcția pentru colaborarea cu parlamentele naționale. Interpretarea este disponibilă aproape în toate limbile Uniunii Europene, cu excepția irlandezei. Reuniunea este transmisă pe internet. În timpul deschiderii evenimentului, participanții nu vor putea interveni. Vor putea interveni în timpul uh, grupurilor de lucru, a panelurilor. Uh, vă rog de asemenea să țineți cont de faptul că timpul pentru intervenții este limitat. Se va uh, afișa uh, ceas, mm, timpul în timpul evenimentului pentru a se putea monitoriza și respecta timpul. Pentru a solicita luarea cuvântului, membrii parlamentelor naționale sunt rugați să completeze formularele distribu distribuite de ușier care le vor și uh, prelua. Dacă sunteți uh, utilizator de Twitter, puteți folosi hashtagul Women's Power in Politics. Am să dau cuvântul acum pentru intervenția de bun venit președintelui Parlamentului, domnului Antonio Tajani. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. doamnă președinte, doamnă președinte a Republicii Cehe, Dimitrios, dragă Vera, comisar uh, pentru justiție, consumator și egalitate de gen. Mă bucur să fiu prezent cu o zi înainte de Ziua Internațională a Femeii pentru a uh, celebra persoanele cele mai importante din viețile noastre mamele, fiicele, surorile și colegele noastre din Parlamentul European. Femeile în continuare sunt uh, supuse discriminării și violenței inacceptabile, inclusiv în Uniunea Europeană. Europa este una dintre regiunile cele mai libere, uh, prospere și cu nivelul cel mai ridicat al justiției în Europa. Asta pentru că Uniunea Europeană este una dintre cele mai egalitare societăți Egalitatea între genuri este un pilon al societății noastre. Este, deci, um, just să ne continuăm um, eforturile pentru că mai este mult de făcut. Egalitatea este, în primul rând, ceva ce ține de libertate. Libertatea de a-ți alege propriul viitor, să studiezi, să lucrezi um, și să, uh, fi să nu ți se aplice stereotipuri Parlamentul European luptă pentru drepturile femeilor în și în afara Uniunii Europene. Mi-amintesc de decizia mea împotriva colegului Corvin Miche după discursul său de necrezut în Parlamentul European. Parlamentul a jucat un rol important în uh, cazuri precum eliberarea lui Asia Bibi sau uh, Uh, acordarea premiului Saharov unor uh, femei precum Nadia Murad, uh, Lamia Bashar și Malala Yousafzai. Lucrăm de asemenea pentru a apăra memoria Dafnei Caruana Galiția, jurnalistă ucisă în Malta, în urmă cu un an. Dorim să știm nu numai Uh, nu numai uh, numele ucigașilor, ci și celor care au cerut această crimă. O Europa mai puternică nu poate fi obținută fără recunoașterea în totalitatea drepturilor femeilor. Este deci o luptă pentru demnitate pentru toți. Avem nevoie de femei în put la putere în politică. Mulțumesc! Thank you, thank you very much, uh, uh Mr. Uh, President. Mulțumesc, domnule președinte, pentru intervenția dumneavoastră. Am să dau cuvântul pentru discursul uh, de deschidere vicepreședintelui Parlamentului European, domnului Papadimulis. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Um, o zi foarte importantă, o zi înainte de um, Ziua Femeii, uh, cu puțin timp înainte de alegerile europene, voi interveni în capacitatea mea de vicepreședinte responsabil pentru egalitate și diversitate. Și aș dori să continui în limba mea maternă, limba elenă. Am să vă rog, deci, să vă folosiți căștile. Γιατί βλέπω τόσο μεγάλη și metohi că... Mă bucur să um, văd o participare atât de largă, um, cu atâtea țări reprezentate. Aș vrea să vă transmit câteva impresii referitoare la ceea ce am făcut noi la Parlamentul European pentru a promova egalitatea. Și asta nu numai în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, ci și în calitate de cetățean care um, aderă la aceste valori ale egalității. Pentru ca femeile în practică să poată revendica și obține egal, tratamentul egal, este important să li se dea posibilitatea să fie mai vizibile, să aibă uh, oportunități pe picior de egalitate. În Parlamentul European, multe femei sunt uh, președinte președinți uh, sau vicepreședinți de vicepreședinte de uh, grupuri politice sau uh, comisii parlamentare. Deci, avem o bună reprezentare, însă dacă ne uităm la cel mai înalt și dacă ne uităm la cel mai înalt nivel, vedem că în toate instituțiile europene regăsim că la toate nivelurile regăsim bărbați la nivelul cel mai de sus uh, sunt numai bărbați. Un bărbat uh, președinte al Comisiei, unul președinte al Consiliului, unul președinte al Parlamentului, unul președinte al Comitetului Regiunilor. Oare n-ar fi și uh, femei care ar putea să ocupe acest post? Eu chiar sper că următoarele alegeri uh, ale Parlamentului European vor ajuta ca într-o formă sau alta femeile să ajungă și unele femei să ajungă în astfel de posturi. Un alt uh, lucru este că, iată, astăzi uh, la prezidiu avem o majoritate de femei, dar este o excepție, pentru că de cele mai multe ori uh, panelurile de experți sau de discuții sunt uh, uh, constituite în majoritatea lor de bărbați. Și sperăm că acest lucru se poate schimba, pentru că dacă nu există vizibilitate pentru uh, femei, va fi și mai uh, greu uh, pentru ele să ajungă la acest nivel unde, unde merită să ajungă. În Parlamentul European avem un grup uh, de lucru la nivel înalt pe care îl prezidez, care a adoptat um, cu unanimitate și um, biroul Parlamentului European a adoptat cu unanimitate un program pentru egalitatea de gen în Parlamentul European. S-au făcut câțiva pași foarte pozitivi. De exemplu, în 2018, 58% din dintre uh, noi șefi de unitate sunt femei. La um, nivelul intermediar de management, creșterea prezenței femeilor a fost de 30-40%. În ceea ce privește directorii generali, și aici au existat progrese. Ținta era să ajungem la 35% și suntem la 34%, deci foarte aproape de obiectivul nostru în ceea ce privește directorii generali. Suntem la sub 20%, din păcate. Asta înseamnă că cu cât mergem la, cu cât uh, nivelul este mai ridicat, cu atât egalitatea de gen scade. O reprezentarea femeilor scade. Avem de asemenea un program în ceea ce privește limbajul din punct de vedere, neutru din punct de vedere uh, lingvi, uh, din punct de vedere al gen. Avem de asemenea un program uh, privind uh, hărțuirea sexuală. S-au făcut uh, unele progrese, dar mai este mult de făcut. În conformitate cu un studiu al Națiunilor Unite, dacă continuăm cu același ritm, vom ajunge la egalitatea de gen în 182 de ani, doamnelor și domnilor. E cam târziu dacă continuăm în acest ritm. Deci trebuie să uh, accelerăm lucrurile. Bineînțeles, uh, nu numai femeile sunt vizate, pentru că și bărbații trebuie să participe la acest proces al atingerii egalității uh, de gen. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Papadimulis, pentru intervenția dumneavoastră. Acum am marea onoară um, de a vă prezenta pe doamna președinte Grabar Chitarovici. În calitate de șef de stat, este una, unul dintre politicienii femei um, cei mai ușor de recunoscut. Uh, Uh, vizibilitatea pe care o aduce funcției sale este importantă pentru a arăta tinerul, tinerelor generații de femei că pot uh, face ce își doresc. Am să-i dau cuvântul excelenței sale doamnei Colinda Grabar Kitarovici. Mulțumesc uh, tuturor, doamna președinte a Comisiei FEM, doamna comisar, stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, domnilor și domnilor. Mă bucur foarte mult uh, că pot să vă vorbesc astăzi, cu zi înainte de, zi, de Ziua Femeii. Promovarea drepturilor femei este una dintre principalele mele responsabilități ca cetățean al Uniunii Europene și ca cetățean al lumii. Sunt uh, prima femeie președinte a Croației, dar nu a fost ușor și nu consider că acest lucru este de la sine înțeles. A trebuit să mă lupt pentru locul meu în viață și în politică. Am uh, depășit uh, atâtea bariere cu multe suferințe personale, așa cum au făcut-o și alte femei în Croația și în Europa. Femeile au dus o luptă lungă pentru drepturile lung și egalitate, iar această luptă nu s-a terminat. Unele lucruri trebuie repetate la nesfârșit. Femeile au realizat minuni, dar uh, nu s-a terminat uh, drumul, cel puțin uh, nu în unele părți ale lumii. Dacă ne uităm într-o sală la evenimente importante, la ONU, la Uniunea Europeană, OSCE, Consiliul Europei, ne dăm seama că femeile sunt o minoritate, sunt în minoritate. Același lucru este valabil și în Parlamentul European și în majoritatea parlamentelor statelor membre. Chiar dacă numărul femeilor a crescut în ultimii zeci de ani, Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult. Trebuie cu toții să facem mai mult. Europa trebuie să deschidă drumul în continuare și să fie un, uh, o lumină a speranței pentru femei uh, femeile din întreaga lume. În uh, secolul 21 asistăm în continuare la mutilație genitală a femeilor, sclavie, uh, exploatarea femeilor, uh, trafic de persoane, contrabandă cu persoane, negarea dreptului la educație, la îngrijire de sănătate și dreptul de a alege. Asistăm la violență, conflicte și terorism. Bineînțeles, multe dintre aceste rele nu afectează numai femeile și fetele, ci și bărbații și băieții, dar femeile a, adesea sunt uh, agenții păcii și securității, iar participarea lor politică este foarte importantă pentru dezvoltarea unei democrații și bune guvernanțe. S-a dovedit statistic că atunci când femeile sunt uh, incluse în procesul de reconciliere și de reconstruire, procesul uh, decurge mult mai bine și are mai multe șanse de succes. Iată de ce trebuie ca mai multe femei să fie incluse în prevenirea și soluționarea conflictelor și în menținerea unui proces de pace deschis și bazat pe incluziune în uh, timpul uh, războiului în mm, Croația, femeile au apărat independența țării alături de bărbații. Au fost uh, asistente, doctori, negociatori politici și activiste umanitare. Au jucat un rol crucial în reconstrucția țării după conflict. Iar contribuția pozitivă a femeilor la o pace durabilă și dezvoltare durabilă este de netăgăduit. În momentul în care li se dă acces la resurse și la șanse și în momentul în care sunt incluse în procesul decizionar, femeile uh, duc mai departe dezvoltarea și pacea. Femeile sunt uh, mai aplicate către incluziune. Fără femei, pacea este prea fragilă și dezvoltarea imposibilă. Iar pentru noi, în Uniunea Europeană, egalitatea între sexe este crucială din foarte multe motive, dar pentru uh, scepticii care mai există încă și cei care nu cred asta, vreau să subliniez un motiv foarte important, economia. Și pragmatic motivar. Cercetarea arată că țările cu o cotă mai mare de femei în funcții executive și neexecutive sunt mai prospere. Există un impact, poz- impact pozitiv asupra PIB-ului, un nivel mai mare de ocupare a forței de muncă, se sporește productivitatea și se răspunde mai bine provocării pe care prezintă uh, populația îmbătrânită. Îmbunătățirea egalității între sexe poate duce la sporirea PIB-ului între, cu între 6,9% și 9,6% care reprezintă între, uh, până între 2 și 3,15 uh, trilioane de euro. Iar țările cu un potențial de creștere, cum ar fi Croația, au un potențial de creștere a PIB-ului cu până la 12%. E clar că politicile de egalitate între sexe aduc beneficii economice și societățile care au o economie prosperă au o formulă foarte, se bazează pe o formulă foarte simplă, se bazează pe incluziune și femeile sunt capacitate. Iar lipsa de capacitare economică înseamnă și lipsă de alegere și de libertate economică. Iar dependența economică face ca femeile să fie dependente în general și chiar să nu poate să scape din fața violenței în familie, de pildă. Situația este îngrozitoare în anumite părți ale lumii unde, uh, fem, unde viața femeilor uh, nu valorează nici măcar cât, cât, măcar cât viața animalelor din uh, o gradă. Și eu am asistat la foarte multe scene în acest sens. Violența în familie. Chiar și în Croația, tribunalele sunt prea îngăduitoare cu făptașii, cu... Uh, și chiar și, și, și victimele sunt privite cu scepticism. Și haideți să nu uităm, să nu uităm de viol, viol ca armă de, răz- de război. Adesea femeile sunt plătite mai puțin pentru uh, aceeași activitate decât bărbații. Șomajul este mai mare în rândul femeilor. Mobilitatea pe piața muncii uh, este blocată de dreptul femeilor de a avea o familie. Femeile tinere sunt privite cu suspiciune în momentul în care își caută un loc de muncă. Femeile sunt piloți, ingineri, fizicieni nucleari, prezident, pre președinte și în același timp sunt și mame și au grijă de familia lor. Și ca, dacă asta n-ar fi suficient, adesea trebuie să fie mai să muncească mai mult decât bărbații și să fie mai bune decât bărbații pentru a reuși. Și asta este o povară uriașă. Și totuși, iată, zilnic dovedim, zi de zi dovedim că noi ne ridicăm la înălțimea acestei sarcini. Și numai că putem să facem lucrul ăsta. Chiar excelăm și în cele mai grele circunstanțe. Dar probabil că, a, că de asta, dacă suntem, dacă nu mai bune, cel puțin uh, la fel de bune pentru a fi reprezentate uh, la nivel politic, la nivel înalt politic, la nivel înalt economic. Dar am fost martora acestui lucru chiar și eu. În momentul în care premierii sau președinții caută candidați pentru ministere, caută bărbați. Și abia după ce și-au întocmit lista de bărbați, se gândesc, a, trebuie să avem și niște femei. Asta este trista realitate. Contingentele sunt cel mai adesea nerespectate. În majoritatea țărilor, partidele preferă să plătească amenzi decât să pună pe listă numărul uh, necesar de femei. Trebuie să încurajăm femeile să se implice mai mult și să devină agenții schimbării. Iar punctul de plecare trebuie să fie o schimbare a mentalității. Avem nevoie de o cultură politică care să ducă la participare egală din partea femeilor. Și trebuie să uh, facem să crească uh, ambițiile fetelor noastre, să nu le mai spunem ce, pute, ce pot să facă și ce nu pot să facă. Haideți să nu mai segregăm rolurile fetelor și băieților. Este datoria noastră să schimbăm uh, și să eliminăm stereotipurile de gen care există în continuare și sunt răspândite. Eu refuz uh, să accept așa zisele argumente culturale în ceea ce privește drepturile femeilor. Nicio cultură nu poate permite uh, lipsa egalității sau discriminarea împotriva femeilor. Patrimoniul uh, tradițiilor nu poate fi folosit ca scuză pentru, a nu, pentru situațiile în care nu se iau măsuri și nu se apără drepturile femeilor. Integrăm acum migranții în societățile noastre și trebuie să fim foarte atenți în legătură cu acest proces. Stereotipurile nu fac parte din cultura sau religia un, unui popor. Trebuie să punem capăt aceste stereotipuri din mass media socială, din, via- din viața socială și așa mai departe. Și din... Nu mai putem să ne permitem să Uh, ducem mai departe aceste scuze. Trebuie să promovăm rolul femeilor, dar să implicăm și bărbații în acest proces, bineînțeles, și pentru asta e nevoie să punem accent pe învățământ. Învățământul este crucial în ceea ce privește deschiderea minților dar și în eforturile noastre de a clădi un viitor mai bun pentru femei și pentru bărbați, pentru întreaga omenire. Trebuie să avem incluziune, egalitate și, și șanse egale. Să nu rămână nimeni în urmă. Învățământul trebuie să reprezinte prior, o prioritate pentru toate programele de dezvoltare, fiindcă este cea mai bună armă împotriva tuturor formelor de prejudicii, de prejudecăți și inegalitate. Doamnelor și domnilor, rolul mass media este extrem de important aici. Trebuie să își, echilibreze modul în care prezintă femeile. Trebuie să le prezinte exact așa cum prezintă bărbații. Femeile din politică trebuie să uh, au multe de îndurat. Eu uh, nu sunt o excepție. Spawn, ever more persistent. Într-o lume care e în schimbare, trebuie să facem tot posibilul pentru ca fiicele noastre să poată trăi mai bine. Cei care se opun și care sunt ignoranți vă vor critica pentru cum arătați, pentru cum vă îmbătrați, ce coafură aveți, vor încerca să vă ridiculizeze vor încerca să vă descurajeze, vor încerca să vă privească de sus. Vă vor găsi cusururi care, vezi, Doamne, nu caracterizează decât femeile însă fac asta pentru că nu știu cum să se poarte mai bine sau de multe ori o fac din slăbiciune sau pentru că se tem, se tem de potențialul și de puterea dumneavoastră. Mesajul meu către toate femeile și fetele e să aveți încredere în voi, în valoarea voastră, în puterea voastră, în cunoștințele voastre și în capacitățile voastre. Luați-vă drepturile în serios și nu renunțați niciodată. Din ce în ce mai multe femei și din ce în ce mai mulți bărbați vă vor sprijini, iar hotărârea dumneavoastră va înlătura toate obstacolele care vă mai rămân în cale. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru discursul dumneavoastră, doamnă președinte. Uh, it is a pleasure to present uh, Commissioner Jourova. E o plăcere să o prezentăm pe doamna comisar Iurova, care este responsabilă pentru justiție, consumator și egalitatea între sexe. Doamna Iurova este unul, una din partenerele noastre cele mai uh, puternice. Ne sprijină foarte mult în lupta noastră comună pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Doamna comisar, vă dau cuvântul. Uh, dear colleagues, uh, honorable members of the... Mulțumesc, uh, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație. La reuniunea de astăzi o să încep cu ceva um, mai mult uh, plin de emoții, poate pentru că este ultima ocazie a mea de a face parte la un eveniment legat de Ziua Femeii în acest uh, mandat și în funcția mea de comisar pentru egalitatea între sexe. Vreau în primul rând să mulțumesc Parlamentul European uh, pentru uh, excelenta colaborare de care a dat dovadă. Nici nu mai știu uh, la câte întrebări în plenară am răspuns, în câte ore am stat uh, în hemiciclu în, la Strasburg sau aici, de câte ori am ascultat-o pe doamna Garcia Perez, doamna Brincheviciute sau pe membrii Parlamentului European care sunt aici în sală, spunându-mi uh, Euro, va trebui să faci mai mult și să faci mai bine. Și poate nu mă credeți, dar asta m-a încurajat extrem de mult, fiindcă întotdeauna Parlamentul am, mi-a transmis mesajul că nu ești singură, noi te vom ajuta. Asta este activitatea noastră a tuturor și cred că am obținut uh, unele succese. Aveți aici uh, cifrele, vedeți că progresul uh, e totuși lent. Uh, asta a ieșit acum de, de la tipar, uh, e încă caldă, date la cald. Aceste date la cald ne arată un oarecare progres, dar uh, arată în egală măsură că mai e cale lungă de bătut. Iată de ce am atras atenția partidelor politice din Uniunea Europeană discutând personal cu liderii politici și printr-o scrisoare le-am spus că trebuie să nu, să numească câte mai multe, cât, mai, cât mai multe femei, uh, să pună cât mai multe femei pe listele de candidați, fiindcă trebuie să, mai, să facem mai mult și încă un lucru vreau să vă spun despre cine trebuie să continue activitatea la ședințele plenare. S-au adresat foarte multe întrebări din partea unor bărbați foarte motivați Fiindcă asta nu este o problemă doar a femeilor, nu este un efort pe care trebuie să-l facă numai femeile. Iar uh, situația aceasta, că nu sunt suficiente femei în, um, de, în poziții uh, decizionare și faptul că vrem să o soluționăm, e bine, noi nu facem asta pentru femei. Nu este un privilegiu pe care îl oferim femeilor, este o situație necesară. În continuare, ni se pare că asta este o problemă a femeilor, un privilegiu pentru femei oferit femeilor. Dar, doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că asta este o problemă a societății întregi. E vorba despre o boală a societății. Peste 60% din femei uh, uh, studii universitare și apoi dispar. Nu știm unde ajung aceste femei să vă mai dau niște cifre. Dar înainte de asta vreau să vă spun care este părerea mea, ce am observat eu, ce este această boală. Există uh, foarte multe răspunderi pentru femei. Femeile au foarte multe responsabilități, dar nu avem și puterea care, care e necesară și asta este o problemă sistemică. Îmi pare rău că mă exprim așa tehnic, dar când ne, dacă ne uităm la cifre, ne dăm seama că așa stau lucrurile. Apoi, uh, acest 60% uh, de femei care au studii universitare, 6% de directori uh, general în uh, companiile europene. Avem încă un decalaj în ocupare. Ne doream 75%, deci um, um, un nivel legal de ocupare între bărbați și femei și n-am ajuns acolo. La ora actuală avem 20% de um, prezența femeilor în consiliile de administrație a companiilor uh, listate la bursă. În domeniul politic, în parlamentele naționale, media este de 30% prezența feminină. 36,5% femei în Parlamentul European. Și lucrurile se schimbă încet. Din când în când, unele guverne europene nu au nicio femeie în guvern. Marțienii. Dacă, dacă vin marțienii, dacă, dacă vin marțienii și văd așa ceva, nu o să înțeleagă nimic. Eu am spus de curând că lupt pentru minorități. Cum ar fi bărbații? Nici o femeie în guvern? o să dau nume acum pentru a nu face pe nimeni de rușine, dar cred că e de rușine. Și este o lipsă de înțelepciune, să zicem, o viziune foarte îngustă. Deci, iată că mai avem cale lungă de bătut. La comisie am avut ca scop 40% uh, femei în poziții înalte de conducere și aproape că am atins acest uh, procent, am ajuns la 39% crește, se crește acest procent încet, dar crește, lucrurile nu se întâmplă peste noapte și nu se fac automat. Dacă avem un contingent, uh, înseamnă că bărbații se simt uh, dezavantaj, dezavantajați. Există o concurență loială care arată că Poate că nici măcar nu, nu avem nevoie de aceste măsuri proactive, avem nevoie de o concurență normală, fiindcă există femei foarte bine pregătite, motivate și uh, care pot să facă față acestei concurențe. Iar la comisie am uh, făcut foarte mult pentru a le mm, permite femeilor să se pregătească pentru aceste funcții. Am avut uh, seminare, uh, formări, uh, sisteme de Um, de mentor și uh, de uh, socializare și așa mai departe. Dar revin acum la statele membre. Guvernul spaniol are o uh, prezență feminină în majoritate, fără niciun contingent, nu-i așa? Doamna Garcia Perez, pe dumneavoastră vă întreb. Vedeți? Vedeți și e foarte atentă și e gata să ia cuvântul. Cred că am ajuns la 67% numărul femeilor în guvern. Și avem și o vicepreședintă, o ministru de economie, de finanțe, deci niște portofolii importante, care înainte ar fi ajuns la bărbați. Da, mulțumesc foarte mult pentru, această, pentru aceste informații foarte greitoare. Când, când mă ascultă bărbații uneori vorbind despre aceste lucruri, mai multe femei, mai multă putere, uh, Uh, pentru că și uh, răspunderi prea mari. Și mi se spune adesea, vreți să vă luptați cu noi și să ne înlocuiți. Nu, eu le spun, uh, vrem să echilibrăm răspunderea și puterea și în același timp vrem să cooperăm, fiindcă noi știm să jucăm în echipă femeile. Noi ne nouă ne place să cooperăm în condiții um, corecte și corectitudinea este foarte importantă. Și dacă există prea multă ostilitate, câteodată uh, spun nu vrem să ne luptăm cu voi, ne place de voi, câteodată vă și iubim. Asta este poziția mea. Nu vrem să înlocuim bărbații, nu vrem nici să ne luptăm cu ei. Apoi, um, lăsând gluma la o parte, doamna președinte a vorbit despre violență și despre fenomene inacceptabile în societatea actuală. Noi încurajăm femeile să, să intre în politică și în mediul de afaceri și aceste femei să le încurajăm, pe aceste femei le, încurajăm să se implice și să adopte poziții publice. Iar femeile sunt adesea amenințate pe internet să facă amenințări uh, la siguranța fizică și există un limbaj violent și amenințări împotriva femeilor în politică, ceea ce reprezintă o îngrijorare crescândă și este ceva care descurajează femeile. Dar uh, când vorbesc cu femeile tinere și le încerc să le încurajez să intre în politică și din partea jurnalistelor, uh, ele îmi spun uh, că sunt atât uh, de visceral atacate, groaznic atacate pe internet, încât uh, pur și simplu mm, le descurajează acest lucru, se gândesc la siguranța lor și a, și a familiilor lor și atunci se gândesc să se retragă. Eu am contacte strânse cu sectorul uh, IT și, uh, și le cer în continuu să uh, combată violența pe internet, care nu numai că este inacceptabilă, dar este, ileg- este ilegal un astfel de comportament. Deci trebuie ca legea să se respecte și să se aplice în sectorul IT. Doamna președinte a vorbit despre violența împotriva femeilor um, și împotriva copiilor, violența în familie. Cifrele sunt îngrozitoare. Una din trei femei cu vârstă de peste 15 ani a suferit uh, violență fizică eu spun întotdeauna că Europa e o adresă bună pentru femei, dar aceste cifre mă șochează, este inacceptabil așa ceva. Și trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție ca politicieni la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Deci legislația în uh, dreptul penal, Trebuie să vedem care e situația acolo și să analizăm această posibilitate. Să facem campanii mai bune, finanțare, formare a forțelor de poliție, de aplicare a legii. Campanie. De ce sunt așa de importante? Din 2017 Comisia face o campanie permanentă împotriva violenței, împotriva femeilor. De ce? Pentru că există o parte a societății noastre unde mentalitatea este în continuare aceea că violența este inevitabilă, normală și că probabil victima merită ce i s-a întâmplat și că a provocat ceea ce i s-a întâmplat și că există motive obiective pentru aceste cazuri de violență care justifică ce a făcut uh, făptașul. Aceasta este mentalitatea în anumite părți ale societății noastre și de asta noi avem această campanie permanentă. Doamna președinte, îmi cer scuze, tot fac referire la dumneavoastră, fiindcă m-a inspirat foarte mult ce ați spus. Că cultura nu mai trebuie să, să fie o scuză. O scuză pentru care să ne facă să acceptăm aceste comportamente negative. Nu numai în ceea ce privește violența. Avem uh, statistici care ne arată că uh, o jumătate de milion de tinere și uh, fete au suferit această practică uh, barbară pe care o reprezintă ge, um, mutilarea genitală. În Europa, în secolul 21, și uneori vorbesc cu cei care lucrează în domeniul securității și ei ne spun, da, da, asta, face, asta țin de cultura lor. Ei, atunci îmi vine să strâng pe cineva de gât. Persoana care vorbesc și îmi spune așa ceva. Fiindcă nu se poate așa ceva. Trebuie să fie interzisă această practică și trebuie să li se explice uh, oamenilor că toată lumea are datoria de a anunța astfel de cazuri, dacă, dacă se pregătește așa ceva, de a denunța așa ceva. Și mi se spune că nu este ușor să se rezolve această problemă, dar trebuie să încercăm. Aceste scuze culturale nu se referă doar la violență întreaga societate și cei care vin acum în Uniunea Europeană. Trebuie să avem un mesaj foarte clar pentru toată lumea. Femeile eh, din Europa sunt libere, sunt eh, indivizi cu drepturi de pline de a hotărâ singure dacă uh, doresc să studieze, dacă doresc să lucreze, să aibă un loc de muncă și ce, ce fel de loc de muncă, dacă se căsătoresc, dacă vor să aibă copii. Uh, și câți copii doresc să aibă. Asta este, astea sunt drepturile femeilor europene și trebuie să explicăm clar acest lucru. Dacă dorim egalitatea între sexe și dacă nu dăm dovadă de curaj, dacă nu repetăm la nesfârșit acest lucru, vom uh, da dovadă de ipocrizie și uh, tot ce facem noi aici vor fi numai vorbe goale. Îmi, îmi pare rău că da, stau jos, uh, uh aș vrea să dau dovadă de și mai multă pasiune, însă nu pot. Uh, și probabil că m-am întins prea mult, dar uh, mă apropiu de sfârșit. Un, un minut cred că mai am nevoie. Doamnelor și domnilor, vin alegerile. Și dat fiindcă am petrecut mult timp în sala de plenară, știu prea bine cât de important este ca uh, după 24, data de 24 mai să avem acolo oameni deștepți, Uh, responsabili și să avem un, o diversitate importantă de uh, diversitate de sex, de gen, de uh, culturală, deci o diversitate de oameni buni. De, de asta avem nevoie cu toții în Uniunea Europeană. Iată de ce uh, le încurajez pe femei și să participe la alegeri și le urez mult succes la alegerile europene. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, uh, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră. Dau uh, acum uh, cuvântul doamnei director a Institutului pentru Egalitate între Sexe. And I was really very happy. Doamna Virginia Langbach. Mă bucur foarte bine să văd că cele care au luat cuvântul înaintea mea deja uh, au pus în discuție o serie întreagă de aspecte pe care eu le voi ilustra cu cifre. Voi începe deja, voi începe cu un lucru despre care am discutat cu jurnaliștii în urmă cu câteva zile și cred că e foarte important ca și reprezentanții din parlamentele naționale să fie informați în legătură cu asta. Un lucru interesant. În 1979, când Parlamentul European a fost ales pentru prima oară prin, uh, direct, prin vot direct, 17% din membrii săi erau femei. După 40 de ani avem aproximativ 36%, deci de două ori mai multe femei. Ce s-a întâmplat între timp? De ce s-a progresat atât de încet? Ne-am uitat la indicele pentru egalitatea de gen pentru UE și am văzut că suntem încă foarte departe de o egalitate completă. Deci suntem cam pe la jumătatea drumului. Și aici vedeți de la țară la țară care e situația în ceea ce privește puterea, fie că e politică, economică, uh, femeile care sunt în posturi decizionale și vedeți că diferența este foarte mare. Și asta se întâmplă în continuare, în secolul 21, cum spunea doamna Iurova. Și de obicei când ne uităm la aceste cifre ne întrebăm de ce se întâmplă asta. Ne uităm la media pentru miniștri sau pentru membrii parlamentelor media. E sub media Parlamentului European, dar și la miniștri lucrurile stau la fel de prost. Și poate că ar fi bine să știți că în urmă cu un an am uh, elaborat un instrument care țintește parlamentele naționale și sperăm și Parlamentul uh, European, instrument prin care să analizăm și să vedem care sunt obstacolele în uh, calea acestei reprezentări mai egale a ambelor sexe. Trebuie să analizăm mentalitățile, mm, probleme cum ar fi hărțuirea, deci toate problemele existente pentru ca uh, liderii să poată să facă modificările necesare. Știu că la Comisia Europeană, directorul general pentru, directorul general pentru dezvoltare dezvoltă de asemenea un instrument pentru a vedea cum pot fi sprijinite femeile prin revizuirea între omologi sau alte modalități asemănătoare. Deci practici bune pe care Uh, l am putea răspândi. Președinta Croației și doamna comisar spunea că sunt foarte multe motive pe care nu le știm, despre care nu se vorbește, pe care nu le vedem, însă lucrurile n-au cum să rămână la fel. S-a vorbit și despre cote. Nu vă mă mai referi la asta mai pe larg, însă ceea ce am văzut e că uh, aceste cote nu reprezintă o explicație și nu reprezintă nicio soluție. Cotele sunt doar o cale pentru a provoca schimbarea. Și veți vedea asta și la indicele pe care îl vom lansa anul acesta în luna octombrie. Vedem că acele state europene, cele 9 state membre care au introdus cote, 8, cu excepția Croației, au reușit să-și crească numărul de deputate în Parlament ca măsură temporară, cotele pot fi utile. De asemenea, de multe ori uh, oamenii își mai schimbă puțin și mentalitatea. Însă vedem că ceea ce se întâmplă e următorul lucru. Am făcut de asemenea un studiu și în timpul președinției austriece. Am văzut că tinerele sunt mult mai expuse hărțuirii în mediul digital. De, vedem ce atitudine există, ce limbaj, ce intoleranță există la adresa tinerelor. Și asta este, și acesta este un lucru pe care trebuie să-l schimbăm și nu putem să spunem că ține doar de cultură. Aici avem câteva citate de la niște tinere cu care am discutat. Ce anume le descurajează uh, pentru a nu participa în politică? Vedem că tinerile se simt descurajate, dar uh, e vorba și de noi, cei care influențăm uh, societatea. Modul în care vorbim poate că ar trebui să fie diferit. Deci există, din păcate, aceste diferențe. După cum spuneam, Parlamentul European a fost ales direct în urmă cu 40 de ani. Se înaintează însă în ritm de melc, totuși, din păcate, mult prea încet. Există multe campanii și din partea societății civile, însă e clar că acest ritm trebuie să se accelereze, trebuie să facem progrese și de aceea e important să ne sprijinim reciproc. Femeile să se sprijine între ei, bărbații de asemenea trebuie să se implice și sper ca de data asta la alegeri mai multe femei să voteze, mai multe femei, dar sper de asemenea ca și bărbați aleși să sprijine legislație în favoarea femeilor. Vă mulțumim, stimată doamnă Virginia Langbike, din partea Institutului pentru Gen. Acum îi voi lăsa pe moderatori să preia conducerea acestor discuții. În primul rând, vă vorbi despre tinerile femei în politică, cum putem încuraja participarea acestora. Și aș dori să o, să invit pe participanții la primul grup de discuții aici, pe acest podium. O avem pe doamna Agnieszka Kozlowska-Rajevici, eurodeputată din Polonia. Dumnezeu va fi moderator la primul grup de discuții. Doamna Herica Boșniarț, președinta Confederației Poloneze Leviatan, vicepreședintele Business Europe și fondatoarea Congresului Femeilor din Polonia. Dr. Meryl Kenny de la Universitatea din Edinburgh, unde este profesor universitar și de asemenea o invit pe doamna Angelica Mlinar, membră a Comisiei pentru Femei. Acum îi voi da cuvântul moderatoarei acestui prim grup de discuții, doamnei Agnieszka Kozlovska-Raievici. Vă dau cuvântul. Eh, good morning, <clears throat> good morning everybody. I'm very sorry, I lost my voice yesterday. Dimineața îmi pare rău, ieri mi-am pierdut vocea. Deci vă rog să vă folosiți căștile. Eu cred că oricum eh, ceea ce veți asculta de la interpreți va fi mult mai frumos și mai plăcut decât vocea mea. Vă urez bun venit tuturor la acest prim de grup de discuții în legătură cu puterea reală a femeilor în politică și cum putem să creștem această putere. Doamna Henrica Boșnerț este de asemenea membru acestui grup de discuții, de asemenea doamna Meryl Kenny și doamna Angelica Mliner, membra Comisiei FAM din grupul ALDE din Parlamentul European. Înainte de a le da cuvântul uh, vorbitorilor noștri extraordinari, aș avea câteva comentarii din partea mea. În primul rând, ați văzut cum sunt cifrele. Suntem conștienți cu toții că femeile participă în viața politică. Am văzut că numărul femeilor uh, din politică e în creștere. Uh, de asemenea, crește numărul femeilor în poziții de conducere, însă nu e suficient pentru ca această lume să fie condusă așa cum trebuie. Deci ar trebui să vedem ce obstacole există, de ce există această discrepanță enormă și inacceptabilă. Știm, bineînțeles, de ce se întâmplă asta. În primul rând, un acces uh, inegal la timp, uh, Resursele esențiale. Timpul e și el un element important. Știm că și aici există o disproporție în ceea ce privește modul de folosire a timpului între bărbați și femei. Știm că femeile lucrează mult mai multe ore săptămânal decât bărbații. Și asta duce la o diferență de 520 de ore anual 10 ore, deci pe săptămână în plus. Informațiile. Informațiile sunt esențiale în politică, deci accesul la ele este important. E important să știi cum să combini poziții extremă ori să ajungi la un compromis. Dar când nu faci parte dintr-o rețea, nu prea poți face multe. Și mai e și problema ideilor preconcepute în legătură cu rolul fiecărui sex. Femeile sunt plasate practic uh, într-un rol uh, inferior, sunt tratate de sus, uh, umilitor. Îmi aduc aminte când o prietenă de-a mea de 33 de ani, foarte bine pregătită cu doctorat, a ajuns să fie ministră a sportului, uh, toți au privit-o cu neîncredere. E pregătită, îi puneau tot felul de întrebări foarte tehnice despre hockey, de pildă, ca să o prindă nepregătită. Însă colegii ei, miniștri de sex masculin, nu erau uh, întrebați nimic, nu erau uh, priviți cu suspiciune. Pur și simplu toată lumea întreba ce reforme vor să facă și cum vor să-și uh, conducă ministerul. Deci cam așa stau lucrurile. De ce femeile trebuie să dovedească întotdeauna celorlalți cât de valoroase sunt atunci când primesc o poziție de vârf? Deci trebuie să dovedească de fiecare dată că sunt cele mai bine pregătite. O altă problemă, invizibilitatea femeilor în politică. Când uh, lucram în guvernul Poloniei era o armată de femei care lucrau ca miniștri adjuncți, subsecretari de stat. 40% deci din aceste posturi erau uh, deținute de femei. Deci erau practic posturi Uh, strict alocate femeilor. Nimeni nu-și aduce aminte de numele acestor uh, ministre adjunct care au lucrat în anonimat doar pentru gloria ministrilor lor bărbați. E un fenomen timic, tipic. Femeile lucrează în spatele culiselor, nevăzute și neștiute. E un fenomen foarte des întâlnit în politică. Asta mă înfuriază foarte mult, mă face practic să mă răzvrătesc. E nedrept. 40 de femei, ministre, 40% de la ministri, ministri ajunți. E o armată întreagă într-un guvern. Deci ce putem face pentru a sprijini, pentru a consolida puterea acestor femei care au ajuns la un nivel politic destul de înalt, însă care simt că totuși puterea reală încă nu le aparține. Deci au tot ce trebuie, au un CV uh, extraordinar, însă nu e suficient pentru a-și pune semnătura pe politicile pe care, de fapt, uh, ele le stabilesc. Deci cum putem sprijini aceste femei care, în teorie, practic, ar fi trebuit să ajungă la vârf? Mulți dintre noi nu văd, de fapt, ce se întâmplă în spatele ușilor închise la acest nivel ce putem să facem. De aceea v-aș ruga pe toți să vă laturați acestei discuții. Și aș ruga acum și pe doamna Erika Borșner să vină la podium. Dumnezeu a ajuns la vârf. Vă rog să ne spuneți, doamnă Boșneaț, cum e acolo unde ați ajuns dumneavoastră. Good morning, Agnieszka. Mulțumesc, dragă Agnieszka. Un prim comentariu. O să renunț la prezentarea mea. Dacă cineva vrea Textul vi-l pot pune la dispoziție. Acolo sunt foarte informații. Oricum, dumneavoastră le-ați primit deja și nu vreau să vă răpesc timpul spunându-vă același lucru. Mm, I think that uh, I had the chance and the opportunity to Am avut ocazia de a vedea mai multe medii, și mediul politic și cel de afaceri. Și am avut, deci, uh, eu privesc lucrurile din perspectiva unui economist, e profesia mea și cred că pentru mine cel mai mult contează atunci când vorbim despre rolul femeilor în politică sau în mediul de afaceri, deci, cred că cel mai mult contează e problema legată de de puterea pe care o, o are fiecare femeie. Deci ce instrumente ne pot ajuta să accelerăm acest proces prin care puterea femeilor poate să își atingă potențialul. Există multe asemănări între lumea de afaceri și cea politică. Când Agnieszka spunea câte ministre ajung sunt în Polonia și care fac treaba, așa e și în mediul de afaceri. Când te duci la orice bancă, 80% din angajați sunt femei, 50% în uh, nivel de conducere mediu sunt femei, dar când te uiți după aceea la Consiliul de Administrație, dacă găsești o femeie, e o mare reușită. Exact așa stau lucrurile și în politică. Deci mi se pare că ar trebui să vedem aceste două medii Um, împreună, deoarece politica și economia sunt strâns legate. Agnieszka vorbea despre resursele financiare. Da, e adevărat. Accesul la finanțare, la resurse financiare, asta le exclude de multe ori pe femei din mediul politic. Deci n-ai ce să faci dacă nu ai bani. Și pentru femei e foarte important să ai o rețea, e mult mai important decât pentru bărbați. În primul rând, Dispunem de mai puțin timp, deci trebuie să ne cunoaștem, să ne înțelegem. În al doilea rând, dacă femeile vor să facă ceva împreună, trebuie să se înțeleagă bine, spre deosebire de bărbați, care chiar dacă se urăsc între ei, când e vorba de afaceri, merg la opere și totuși încheie afacerea respectivă. Din acest punct de vedere, aș vrea să vă împărtășesc din experiența Congresului Femeilor. Uh, înființat în urmă cu 10 ani în Polonia. E un sistem unic pe care îl avem în Polonia, deoarece pentru prima oară nu avem o organizație care doar uh, reunește femeile din mediul de afaceri sau politic sau din mediul ONG-urilor sau din uh, mass media, nu. Deci avem totul la oaltă și timp de 10 ani am muncit din răsputeri doar pentru a începe să vorbim pe aceeași limbă. Eu sunt femeie de afaceri. Să vorbesc cu o feministă din Polonia era ca și cum aș vorbi cu un extraterestru și același lucru era valabil și pentru alte persoane. Și după 10 ani am dat seama că da, suntem în stare să vorbim între noi. Și asta e ceva ce poate ajuta femeile în politică, în mediul de afaceri sau în ONG-uri. Însă nu știu dacă o astfel de soluție poate funcționa în orice țară. Nu știu, eu nu am mai auzit să mai existe o, alf, o astfel de organizație. E un, uh, o mișcare foarte puternică din Polonia. Deci când avem congresul nostru vin mii de femei. Deci suntem practic o mișcare de tipul solidarității. E o mișcare de la bază importantă. Nu e o structură cu lideri uh, și uh, cei implicați trebuie să urmeze niște directive. Nu, există stimulente pentru a participa. Suntem prezenți în sate, în orașe de dimensiuni mici și la ultimele alegeri locale, municipale, Totul a funcționat foarte bine, deoarece pentru prima oară am avut numărul cel mai ridicat de femei care s-au hotărât să uh, Uh, se prezinte drept candidate. Și o reușită majoră a fost că în 2011 am reușit, prin această șansă micuță pe care o aveam atunci, politicienii erau cumva luați prin surprindere de mișcarea noastră, deci atunci am reușit să mergem în Parlament și să-i convingem pe membrii Parlamentului să introducă cote în ceea ce privește listele electorale de 35% femei. Și vă spun, uh, cu cât sunt mai mult în mediul de afaceri sau în politică, îmi dau seama că aceste cote sunt necesare. Am impresia că dacă am avea tot timpul discuțiile de genul, ah, dar e un instrument uh, care practic te leagă de mâini de picioare, după aceea femeile uh, practic că nu sunt suficient de calificate. Nu, nu e așa. Deci am avut, uh, ai practic câțiva ani la, dipurtat, la dispoziție pentru a face lucrurile cum trebuie. Uneori e nevoie de foarte mulți ani, de sute de ani să ajungi acolo unde trebuie. Dar noi nu ne putem permite să pierdem timpul ăsta. Și cred că și din ce în ce mai mulți bărbați încep să înțeleagă asta. Și în politică la fel. Agnieszka sunt întreba dacă am putea să avem niște sfaturi în legătură cu cum putem accelera acest proces de capacitarea femeilor în politică. În mediul de afaceri lucrurile stau la fel, deci trebuie să identificăm și să vedem cine sunt, cine privesc această cauză cu ochi prielnici. Și există bărbați care au hotărât că pentru organizația lor, pentru societate, e bine să ai mai multe femei în pozițiile de conducere. Și în același lucru cred că e valabil și în politică. Nu e o bătălie, însă cred că acum avem ocazia de a folosi acest instrument. Avem și mișcarea MeToo, care e atât de amplă. Avem și mișcarea Pay MeToo, care e foarte importantă acum. Oamenii vor mai multe femei în politică, în mediul de afaceri și privesc cu ochi buni această schimbare a societății. Deci haideți să uh, nu ezităm și să trecem, să punem osul la treabă. Trebuie să o facem pentru familiile noastre, pentru societatea noastră, pentru Uniunea Europeană. Cu cât o discutăm noi despre diferite opțiuni în loc să ne facem treaba, cu atât va fi nevoie și de mai mult timp pentru a ajunge la o societate cu adevărat egalitară. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much, uh, Mrs. President. Uh, Vă mulțumim, doamnă președinte. Da, și eu cred că trebuie să ne punem pe treabă pentru a soluționa lucrurile. Acum îi dau cuvântul doamnei Meryl Kenney de la Universitatea din Edinburgh. Thank you to the committee for the invitation to present today on the eve of International Women's Day. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă face o prezentare astăzi. Eu voi vorbi despre cercetarea academică și barierele cu care se confruntă femeile în acest domeniu um, și cercetarea care există privind femeile din putere, strategiile care pot fi folosite și experiențe din uh, Regatul Unit și Scoția Um, care, bineînțeles, pot fi transpuse sau nu în alte contexte. Eu sunt din Scoția, au, au fost um, o serie de uh, prime, femei care au ocupat pentru prima dată anumite uh, posturi, inclusiv Nicola Sturgeon, uh, prima prim-ministra Scoției, care a numit și o majorită, um, un număr mare de femei în, în guvernul său. Și au fost, în general, multe uh, femei uh, destul de bine cunoscute la nivelul uh, cabinetului, uh, deci la nivel de ministru. Însă, femeile în continuare sunt subreprezentate la toate nivelurile politice în Regatul Unit și în Scoția. În Parlamentul scoțian, uh, la ultimele alegeri din 2016, numai 35% din uh, cei aleși sunt uh, femei. Aceeași proporție ca la ultimele alegeri, deci fără progres. Niciodată nu a fost alesă o femeie de culoare în Parlamentul Scoțian, deci uh, povestea reprezentării, reprezentării femeilor în, forțele de put- în forurile de putere este una care nu și-a îndeplinit promisiunile. La nivel uh, global, uh, în ceea ce privește reprezentarea femeilor, știm că subreprezentarea femeilor este o caracteristică um, globală um, și în domeniul politic și în posturi de conducere. Numai 24% femei parlamentare în lume și e important să nu vorbim uh, numai despre subreprezentarea femeilor, ci și despre suprareprezentarea a suprareprezentarea bărbaților. Numai uh, trei legislaturi din uh, lume au paritate sau mai bine, iar Scoția a scăzut în clasamentul mondial. În 2003, dacă Scoția ar fi fost inclusă în clasamentul mondial, am fi fost patru în lume, acum suntem pe locul 32 și cum este cazul multor state europene care nu mai, uh, același este și cazul multor state europene care nu mai domină clasamentul mondial. Multe state din uh, în curs de dezvoltare au introdus contingente pentru femei și deci au accelerat reprezentarea lor. Ce explică aceste lucruri și de ce avem nevoie pentru a facilita puterea politică a femeilor? Aici mă bazez pe uh, munca uh, cercetătoarelor Pipa Norris și Mona Lena Crook. Uh, mai multe state la nivel mondial au, au prevăzut contingente în Constituție și schimbările constituționale pot fi o oportunitate de mobilizare pentru reprezentarea femeilor. De asemenea, sistemele electorale și prezența unor cote legale. Și când ne uităm la parlamentele cele mai, cu, cu clasamentul cel mai ridicat, uh, cu poziția cea mai ridicată în clasament, vedem că majoritatea dintre ele folosesc o formă de contingent um, la nivel de partid sau solicitat de lege. Însă, um, acest sistem nu este suficient um, pentru a crește reprezentarea Partidele politice sunt esențiale pentru a, ca femeile să fie reprezentate. Femeile nu pot pur și simplu să decidă că vor să candideze, trebuie să fie nominalizate de parlamente și parlamentele politice, um, partidele politice sunt cele care, de fapt, um, sunt um, sunt cele care blochează accesul femeilor la putere. Există apoi programe de mentorat care sunt atât de importante pentru, crear, pentru creșterea capacităților, însă cu timpul uh, creează impresia că uh, problema subreprezentării este de fapt uh, constituită de femei. Însă probele arată că Problema, de fapt, este la partide. Partidele nu select selectează candidați femei și nu le selectează pentru uh, și nu le pun pe liste pe locuri eligibile. Când partidele trebuie să uh, selecteze femei cu, uh, prin obligații juridice, găsesc femei. O cerere mai mare duce la ofertă mai mare. Asta duce la o presiune asupra partidelor și subliniază importanța măsurilor uh, de um, impunere de contingente care sunt um, adecvate la sistemul electoral și care sunt puse în aplicare. Ultimul factor despre care vorem, doream să vă vorbim este despre reforme instituționale și parlamentare, uh, facilitățile um, de exemplu, oferite de anumite instituții și de instituțiile politice, orarul, oferirea de creșe um, și așa mai departe, astfel încât femeile să, să candideze pentru posturi, dar și să candideze din nou, deci să-și mențină aceste posturi. de exemplu, trebuie să existe um, um, se, chiar și la nivel uh, simbolic se pot oferi, se, pot, se pot face eforturi uh, enorme. Sesiunile să se țină numai în timpul um, când nu sunt vacanțe școlare, să se ofere o creșă și așa mai departe. Toate acestea se întâmplă în Parlamentul Scoțian. Parlamentul Scoțian încearcă deci să aibă practici uh, prietenoase cu familia. În camera comunelor uh, în Marea Britanie, de exemplu, este prevăzut că poți să unde poți să-ți lași sabia, dar până în 2010 nu exista o creșă. Încă pe scurt uh, aș vrea să vă vorbesc despre ce am învățat din povestea reprezentării femeilor în Regatul Unit, atât uh, aspecte pozitive cât și negative, dar care cu siguranță se regăsesc și în alte contexte. În primul rând, schimbarea se poate este posibilă, dar este nevoie de vigilență. Există oportunități pentru a promova egalitatea de gen și reprezentarea femeilor, însă progresul nu poate fi considerat de la sine și există și regrese care au loc de cele mai multe ori cu timpul. Uh, s-a spus astăzi de câți ani ar fi nevoie ca să se ajungă la egalitate de gen, dar se pornește de la premisa că totuși se va continua cu acest ritm. În al doilea rând, cifrele contează reprezentarea politică a femeilor a afectat uh, politicile alese, dar și modul în care se lucrează, modul în care se face politică. Însă cifrele nu sunt totul. Relația este complexă, este uh, de asemenea afectată de dinamici instituționale și de partid, Um, de asemenea, uh, instituțiile cu egalitate de gen uh, se presupune că vor răspunde mai mult la nevoile femeilor, dar nu este o garanție. Ultima lecție este că contingentele funcționează. Uh, probele internaționale arată că sunt cea mai eficace strategie pentru a îmbunătăți reprezentarea femeilor. Însă, odată nu e suficient Trebuie să existe un angajament uh, durabil, acțiuni din partea partidelor politice, contingentele trebuie să fie bine gândite, trebuie să fie puse în aplicare cu sancțiuni în cazul nu este cazul, pentru că altfel uh, situația, uh, reprezentarea femeilor poate să stagneze sau să scadă iar aceste contingente nu sunt suficiente, trebuie implementate împreună cu alte strategii de reformă. Thank you, thank you very much, Dr. Kelly. Vă mulțumim uh, foarte mult. Sunt de acord uh, cu faptul că contingentele, împreună cu um, voința politică, sunt foarte importante. Aș dori acum să deschid uh, dezbaterea și să dau cuvântul membrilor parlamentelor naționale. Am să încerc să includ cât mai multe delegații însă avem numai 35 de minute la dispoziție, deci uh, am să rog uh, toți vorbitorii să se limiteze la două minute în intervențiile lor. Prima vorbitoare, doamna Marta Matrai din Ungaria. Vă rog. Tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg... Mulțumesc, stimați deputați, doamnelor și domnilor! În primul rând, Aș vrea să vă transmit salutările colegelor mele din Ungaria. În, ziua, în momentul de față este atât de important să vorbim cu sinceritate despre rolul femeilor în politică și în societate. În Ungaria avem, reprezentăm poziția că din punct de vedere juridic, dar și în general, nu poate să există o diferență între uh, femei și bărbați. Articolul 15.3 uh, din Constituție uh, confirmă exact acest lucru. Însă, din punct de vedere natural, există diferențe între bărbați și femei la nivel uh, emoțional, spiritual. în locul unor contingente, noi credem în talentele femeilor um, care trebuie sprijinite în funcție de expertiza lor, de calea pe care au um, străbătut-o și de competențele lor. Suntem mândri că în Ungaria din, din ce în ce mai multe femei au poziții de conducere. La nivelul autorităților locale, femeile sunt uh, foarte puternic reprezentate. Sunt uh, Uh, primar, viceprimar, uh, consilier local și fac o treabă foarte bună. Rata fertilității în întreaga Europa este în scădere în ziua de astăzi și uh, Vestul vede soluția acestei probleme uh, în migrație. Ungari, um, Ungaria și ungurii au altă părere despre asta. Ungaria a adoptat un uh, plan de acțiune pentru protecția uh, vieții de familie. Este prevăzut sprijin um, suplimentar pentru femeile care vor să facă copii. Valoarea adăugată sau importantă a um, implicării femeilor în politică este în faptul că femeile au o personalitate diferită, că asta constituie o valoare pentru că îmbogățesc um, procesul de luare a deciziilor. Uh, vă mulțumim foarte mult! Doamna Boguslava Orchowska din Polonia, vă rog, aveți cuvântul. Szanowni Państwo, Witam wszystkich serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Chciałabym zacząć... Mulțumesc! Bun venit tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație! Aș dori să încep uh, pe o notă optimistă. Eu reprezint Senatul Polon, vin dintr-o regiune în care 75% uh, din uh, Senat sunt femei. Nu este un rezultat negativ acesta. Aș vrea să vă spun câte ceva și despre prima membra Parlamentului care a prezidat uh, Parlamentul uh, din Silezia, prima președintă uh, a unui parlament din lume. A fost numită obraznică, dar rezolva lucrurile a organizat uh, femei, a um, contribuit la împărțirea de broșuri și, se, și la organizarea, um, la organizarea în general, uh, era acuzată că face probleme, dar uh, ea nu asta a făcut, n-a creat probleme, ci a ajutat la creșterea Um, rolului femeilor um, în societatea polonă. Și asta se vede și în această sală. Doamna Hendika Bochniar este una dintre femeile care au organizat acțiuni precum Congresul Polonez al uh, Femeilor. Bineînțeles, însă lucrurile nu sunt uh, numai uh, lapte și miere. Există date, care arată că reprezentarea în Parlament, în Camera Superioară, în Camera Inferioară, dar și la nivelul autorităților uh, locale, deci uh, că um, paritatea în acestea se va atinge în 2080, încă 60 de ani până când să fim egali. Mulțumesc, doamna Carla Tavares din Portugalia are cuvântul acum. Good morning, everybody. I will talk... Bună dimineața, o să vorbesc portugheză. Deci vă rog să vă puneți căștile. Um, am obținut, uh, în momentul în care a crescut puterea femeilor politică, a crescut și numărul femeilor. În 86 Femeile reprezentau doar, 6, doar 5% din numărul deputaților în, în Portugalia. Apoi a ajuns la 6,8% și totuși după aceea a, a scăzut până la 4%. După aceea acest număr a, a crescut, iar în 2005, iată la 20 de ani după aceea, a, existau a, 29 a, 21% femei. Uh, în 2007 s-a dat prima lege a parității în, în uh, Portugalia, care cerea să există un minim de 33% din femei pe listele pentru alegerile parlamentare și la alegerile locale. Iar la începutul mandatului actual, la începutul 2015, la 9 ani după ce a intrat în vigoare uh, legea parității, am reușit pentru prima dată ca în Parlamentul European să existe o treime de femei. Uh, 66 ă, de femei, iată, în Parlamentul ă, ă, portughez, dar rezultatele nu sunt extraordinare. Iată de ce parla, guvernul portughez, portughez a propus ca acest contingent să ajungă la 40%, iar legea a fost adoptată în Parlament în februarie, dar nu va fi în vigoare la, pentru alegerile viitoare, dar va fi în vigoare pentru alegerile din octombrie. Trebuie spus că un aspect foarte important uh, ține cu sancțiunile pentru neîndeplinirea acestei obligațiuni. E vorba de respingerea listei. Uh, nu există uh, penalizări, amenzi, dar se respinge lista. Pentru ca puterea femeilor să fie realitate, trebuie să se facă și alte modificări. Există la nivelul procesului de decizii. S-a vorbit despre importanța partidelor politice. Ce se întâmplă este că avem, de fapt, din ce în ce mai mult femei femei pe liste la diversele uh, funcții politice, însă, de fapt, aceste femei sunt alese de bărbați, iar uh, asta este o situație care trebuie să fie modificată și noi credem că, pe viitor, că în viitor acest lucru va schimba foarte mult lucrurile. Iată de ce femeile trebuie să dea dovadă de unitate, trebuie să fie mobilizate și, pe, și să poate, um, fa, să poate fa, ajunge la aceste modificări. Iată, aceasta este provocarea pe care vreau să vă lansez eu astăzi dimineața. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă Tavares. Doamna Marie-Pierre Rixar, din Franța. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să pot reprezenta Franța astăzi cu ocazia drept, Zilei Internaționale pentru Drepturile Femeii, organizate de Parlamentul European această chestiune a angajamentului femeilor în viața politică, la toate nivelurile vieții politice, mi este foarte dragă, atât din experiența mea, cât și prin uh, experiența mea de, uh, de a delegației pentru drepturile femei, femei în Parlamentul francez. Din 1999, uh, drepturile femeilor sunt prevăzute în Constituția franceză. S-au făcut multe progrese legislative, de asemenea, în ultimii ani. s de asemenea, s-a impus paritatea la nivelul uh, alegerilor și asta a dus la reprezentarea femeilor la toate nivel, nivelurilor. Iar guvernul actual și-a asumat un angajament pentru paritatea în politică, iar asta se vede uh, prin uh, noul chip al Parlamentului uh, francez, uh, cu 48% femei uh, Uh, în um, grupul pe care îl reprezint eu, Republic On Marche. În Delegația pentru Drepturile Femeii facem, lucrăm la paritatea, uh, la pari, în ceea ce privește paritatea, uh, mai ales la nivel local, încercăm să facem în așa fel încât să fie asigurată paritatea um, în cazul în care acest lucru nu se întâmplă. Avem nevoie de o schimbare de mentalitate și, de, și asta ar permite eliminarea multor obstacolelor. Franța are o tradiție de secole, de decenii pentru promovarea drepturilor femeilor, dar mai este mult de făcut să fim exigenți și să nu um, acceptăm compromisuri în acest sens um, o persoană înțeleaptă spunea că Constituția nu are niciun sens dacă majoritatea celor care uh, majoritatea celor din țara respectivă nu au contribuit la redactarea ei. Mulțumesc. Acum doamna Victoria Smelita Nilsson din Lituania. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Eu reprezint Parlamentul lituanian, unde avem sub 25% reprezentarea femeilor și, ca să fiu sinceră, astăzi uh, sunt destul de invidioasă fa de, um, față de colega din uh, Spania, care ne vorbea despre 65% femei în guvern. În țara mea uh, avem 0% reprezentarea femeilor în guvern. Mi-ar plăcea să pot spune că este temporar, însă mă tem că uh, face parte din, dintr-un regres uh, recent împotriva al egalității de gen. Care sunt problemele? Vedem că femeile alese în Parlament, tinere politiciene, Um, tind să um, se angajeze în subiecte mai soft, să zicem așa, mai feminine. Deci, um, cu greu ajung la nivel de lider. Și astfel, cu cât uh, nivelul funcției este mai ridicat, cu atât mai puține femei uh, vom întâlni. O problemă recentă a fost cu mișcarea #MeToo. Chiar și jurnali- jurnalistele care au scris despre asta uh, s-au uh, confruntat apoi cu amenințări, cu comportamente de-a dreptul urâte, hărțuire online, pentru simplu fapt că au scris despre asta, că le-a păsat. Și acest tip de comportament n-a venit numai din partea unor bărbați, ci și din partea altor femei. Mă întreb astăzi ce nu facem cum trebuie, ce lipsește. Și Uh, da, Europa este uh, un loc uh, bun pentru, mm, și pozitiv pentru femei, dar mi se pare că mai e mult de făcut și aș vrea să-i rog și pe omologii noștri bărbați să um, se implice mai mult în acest domeniu, pentru că ar fi în beneficiul nu numai al femeilor, ci al societăților noastre în general. Mulțumesc! Am să dau cuvântul acum doamnei Mariela Aristidu din Cipru. Καλημέρα σα. Στην Κύπρο γίνονται μικρά και σταθερά βήματα προ αυτήν την κατεύθυνση. Bună ziua tuturor! În Cipru se fac pași mici, dar semnificativi în direcția cea bună. Dincolo de asta, femeile sunt însă subreprezentate la nivelul uh, luării deciziilor în Casa Reprezentanților, în Consilii Municipale, la putere în general Președintele Republicii a făcut un efort pentru a numi femei în poziții înalte, însă mai este mult de făcut. Femeile se dedică adesea sarcinilor uh, menajere, iar acum este esențial să facem eforturi pentru a crea o situație în care femeile să poată avea o, avea o viață acasă, să își uh, gestioneze uh, gospodăria, dar să poată fi, implica, poată fi implicate și în uh, luarea de decizii la nivel politic. Ciprul a făcut recent un efort special pentru a promova egalitatea de gen. Consiliul de Miniștri a adoptat un număr de decizii importante în acest domeniu și a inițiat programe de conștientizare a publicului referitor la necesitatea de a implica femeile. Bineînțeles, s-au acordat și fonduri în acest sens. De asemenea, De asemenea, uh, limbajul neutru din punct de vedere al genului este promovat în, în întreaga Republica a Ciprului. Iată care au fost eforturile efectuate până acum, recent, de uh, guvernul uh, cipriot pentru a promova paritatea la nivelul guvernului și în administrație. Deci s-au făcut foarte mari eforturi. Mulțumesc! Mulțumim! Aș, de, aș vrea să-i dau cuvântul acum doamnei Cristina Iurisniții din România. Thank you very much. Um, I'm honored to take part in the Interparliamentary Committee meeting for the International Women's Day. Mulțumesc. Sunt onorată să particip um, la această uh, zi internațională a femeii. Voi continua în franceză. Pentru că sunt uh, profesoară de franceză. Aș dori să vorbesc despre egalitatea de șanse din punct de vedere cultural. Dați-mi voie să vă vorbesc despre angajamentul nostru pentru sprijinul rolului femeilor în politică și nu numai. România, pe care o reprezint, în calitate de președinte a Comisiei pentru Egalitate de Șanse a Camerei Deputaților, România, la doi ani după alegeri, femeile sunt 52% din populația totală, însă reprezentarea lor în Parlament este departe de asta, numai 18%. La, niv- la nivel european, procent- procentajul este de 36,2%. Aș vrea să subliniez că este vorba de un record pentru ultimii 29 de ani. Prezența Uh, femeilor în Senatul uh, român este de 11%. În calitate de președintă a Comisiei pentru Egalitatea de Șanse am propus amendamente uh, să se includă contingente de femei în legea electorală. Nu este o primă tentativă au existat uh, încercări de a se introduce contingente de 30% pentru femei în uh, autoritățile, în, uh, la alegerile locale. S-au făcut astfel de propuneri, deci de mai multe ori în ultimii ani, însă nu s-a găsit sprijinul politic necesar. Acum avem onoarea de a prezida Consiliul Uniunii Europene și unul dintre obiectivele președinției noastre este Europa valorilor comune, inclusiv egalitatea de șanse. Până acum nu s-a luat nicio măsură reală din acest punct de vedere. Există acum chiar și posibilitatea ca uh, noul procuror șef european să fie o femeie din România. Este vorba de doamna uh, Căveși. Trebuie să nu uităm că toate studiile și analizele în ceea ce privește participarea femeilor în politică arată că cu cât uh, procentajul femeilor și reprezentarea femeilor este mai ridicată, cu atât um, climatul în țara respectivă este mai pozitiv. Uh, Uh, sper că până în 2020, când vom avea alegeri uh, locale și naționale, vom putea introduce cote în, uh, și contingente în legea națională. Vă mulțumesc pentru atenție. Este clar că trebuie să înțelegem efectul contingentelor pentru noi tot, nu, toți, nu numai pentru femei și fete. Thank you very much, <coughs> Mrs. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Maria Telariti din Grecia. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bineînțeles uh, că creșterea participării femeilor uh, în procesul decizionar și în organismele decizionare nu este suficientă. În continuare suntem sub nivelul uh, dorit. E vorba de marginalizare politică aici, care merge mână în mână cu, cu inegalitatea, uh, cu egalitatea juridică. Coexistă aceste două elemente care se bat cap în cap. Este important, deci, să vorbim despre separarea participării politice și reprezentarea politică în structurile decizionare din, de la guverne. De ce? Pentru că reprezentarea politică în reprezentarea politică nu uh, e vorba doar de participare pentru crearea agendei politice, ci se creează, se formează agenda politică pe baza agendei de gen. Și asta este foarte important, fiindcă se implică aici aspectele de gen în politică publică. Nu e vorba doar de femei, nu vrem mai femei, ci vrem femei care pot, într-adevăr, să ducă lucrurile mai departe în direcția egalității între sexe și echilibrului de gen. Sunt de acord cu faptul că sistemul de contingente este sistemul de bază, dar nu este singurul sistem care poate duce la participare egală. Avem nevoie de măsuri suplimentare, avem nevoie de uh, acțiuni și măsuri legislative țintite și stimulente. Dacă am avea timp, aș putea da și niște exemple. Nu înțeleg de ce uităm uh, despre accelerarea progresului în ceea ce privește buna reprezentare și în ceea ce privește împăcarea vieții de familie cu uh, viața de Uh, viața profesională, fiindcă aici uh, este vorba de fapt de alocarea timpului. Trebuie să mărim numărul uh, de structuri, de creșe, de îngrijirea copilului și sunt de acord cu toate propunerile făcute de Parlament. Am, am reușit să ajungem de la un sfert la 40% în reprezentarea femeilor în um, alegerile recente, iar pentru următoarele alegeri va exista uh, sistemul de contingente și mâine vom cere și o creștere a uh, numărului pozițiilor parlamentare de la un sfert la 40%. Adică până acum era valabil numai pentru autoritățile locale. Trebuie să sporim participarea femeilor, iar pe listele electorale am asistat deja la această tendință, adică tendința către către egalitate de gen. Și îmi pare rău că a trebuit să mă grăbesc așa. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Cardina Meyer din Danemarca și vreau să îi rog pe toți vorbitorii să nu depășească două minute, fiindcă uh, suntem uh, uh, presați de timp și mulțumesc foarte mult și eu Oamenii își închipuie că Danemarca e vârf de lace ceea ce privește egalitatea între sexe, dar uh, lucrurile nu mai stau așa. Da, odată eram, dar uh, nu mai suntem acum. Acum uh, vorbesc în numele opoziției din Parlamentul danez pentru a înțelege cum stau lucrurile. În Danemarca avem numai 10% concediu paternal um, în spatele Suediei, Norvegia și Islanda, unde tații au mai mult concediu parental. Avem numai 19% femei în consiliile de administrație ale companiilor mari. Avem 7% um, decalaj salarial uh, inexplicabil, deci și în, în Parlament o treime dintre, dintre deputați sunt femei. Iată care este situația în Danemarca. Și totuși, guvernul danez uh, e reticent în ceea ce privește reglementările, cum ar fi contingentele. Motivul este că se spune în uh, Uh, în contextul discuțiilor privind uh, libertatea că fiecare trebuie să își facă propriile alegeri, indiferent uh, de ce se întâmplă în jurul său, iar în Danemarca acest concept al libertății se referă la modul în care fiecare persoană poate să aleagă ce dorește și să facă propriile alegeri. Eu cred că trebuie să revizuim poate puțin conceptul libertății, fiindcă ca femeie nu, ești, nu ești liberă dacă există acest uh, tavan de sticlă sau dacă există uh, limitări structurale în calea pe care vrei să o urmezi. Nu ești liberă dacă, uh, dacă ești prima femeie premier în uh, Danemarca și te întreabă presa cum ai grijă de copii și uh, împaci viața politică cu, cu familia. Deci uh, libertatea înseamnă șanse egale și pentru a ajunge acolo, poate trebuie să regândim puțin modul în care înțelegem uh, libertatea și pentru a fi într-adevăr liberi avem nevoie de reglementare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mayer. Acum din Austria, Elisabeth Grossman. Mulțumesc, reprezint uh, Parlamentul Austriac. Dacă ne comparăm cu restul Europei, putem spune că avem în Parlament un număr considerabil de femei. Acesta este eh, rezultatul eh, sistemelor de contingente obligatorii la nivelul unor partide. Dacă vrei să fii candidat eh, la uh, funcția de deputat, treci printr-un proces de preselecție. Deci trebuie să ai uh, o experiență politică fie că ai făcut parte într-un sindicat uh, sau într-o structură politică la nivel uh, local sau regional. Măsurile de egalitate trebuie să să fie extinse pentru a ținti și aceste entități politice despre care v-am vorbit. Uneori, la nivel local se iau hotărâri de la un nivel superior. Și asta este o provocare, fiindcă rolurile sunt încă împărțite în mod tradițional, femeile au un anumit rol în societate și avem prea puține femei la nivelul comunităților. Când se implică femeile în comunități, adesea au roluri de organizare, organizează festivale sau petreceri și rolul lor este diminuat. Ca Uh, social-democrați, trebuie să ne asigurăm că uh, învățământul este important. Nu pentru că femeile uh, sunt mai puțin educate decât bărbații. Nu, din potriva, ci măsurile de formare trebuie să există pentru a le da femeilor mai multă încredere, pentru ca femeile să, să aibă încredere în ele și să, să poată să creadă femeile că pot să se întreagă cu bărbații și m-am ascultat cu mare plăcere discursurile pline de inspirație de astăzi și vă urez tuturor uh, mult succes în parlamentele dumneavoastră pentru a vă uh, asigura că se uh, respectă drepturile omului. Mulțumesc foarte mult, vreau acum să dau cuvântul doamnei Doamne, baronas Jennifer Randers din Randers, da, baronas, mă scuza. Doamne, baronese Jennifer Landers din Marea Britanie. Thank you. Uh, you can tell I'm new. Um, you've, you, we've heard about the 36... Doamna Randerson, ce scuze. Am auzit de um, procentul de, 30, de 36% din Parlamentul suedez în uh, uh, Camera Comunelor uh, procentul este mai mic. Eu am fost în Parlamentul galez în timp de câțiva ani, care a fost instituit în 99 și a început cu 50% femei. Și la un moment dat, uh, chiar procentul a depășit 50%. Eu uh, eram uh, prim vicepremier și am avut în cabinetul ministrilor 50% femei. Acum lucrurile au mai scăzut, procentul a scăzut la 42%, dar un lucru foarte interesant este cum, cum s-a ajuns la acest procent foarte ridicat și asta pe o perioadă mai îndelungată. În primul rând, au existat contingente în cele două partide principale în țara Galilor și uh, al uh, treilea partid avea și el uh, o, o serie de acțiuni pozitive pentru promovarea femeilor. Există circumscripții. Există un sistem de liste al circumscripțiilor mixte și o reprezentare proporțională, ceea ce a ajutat iar uh, asta a făcut să se schimbe uh, tonul discuției, modul în care ducem dezbaterile uh, în Parlament. Dar și ne-a dezamăgit a fost mass media. Am observat încă din capul locului că BBC-ul nu voia să uh, să discute decât despre tot soiul de certuri în Parlament, unde protagoniștii erau bărbați, bineînțeles, întotdeauna. Aceasta a dus la o scădere a vizibilității femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Baron Randerson. Dau cuvântul acum doamne Alessandra Maiorino din Italia. Thank you. Thank you, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. distinguished colleagues. Mulțumesc. Vreau să vă vorbesc despre situația în Italia privind egalitatea între sexe. Parlamentul actual are reprezentarea cea mai ridicată a femeilor, 34%. Nu este suficient, dar este un pas înainte. Și iată, pentru prima dată în istoria Republicii noastre, avea o femeie președinta Senatului. Dăm legi din ce în ce mai stricte pentru a combate violența împotriva femeilor și femicidul, dar se știe prea bine că trecem prin vremuri mai delicate. Nu numai în Italia, ci în întreaga lume, drepturile femeilor, drepturile ale femeilor care credeam că am fost deja dobândite, acum sunt puse sub semnul întrebării dreptul la autodeterminare, de a, în ceea ce privește sarcina, accesul la contraceptive. Acestea au fost fuse sub semnul întrebării. Se, face, se fac auzite din ce în ce mai multe glasuri care spun că rolul firesc al femeii este la cratiță și că femeia nu se poate împlini decât prin maternitate. Femeia e făcută să fie mamă. Astea sunt afirmații ale trecutului. Deci, fac apel la dumneavoastră, la toți, să fim uniți pe această cale, fiindcă mai e cale lungă de bătut. Tre- trebuie să ne sprijiniți în toate țările Uniunii Europene pentru a lupta împotriva acestor forțe retrograde Vă rog să ne ajutați să ajungem la egalitatea reală pentru a putea asigura o dezvoltare reală a societăților noastre. Mulțumesc foarte mult! We have three, three speakers left, but... Uh, avem trei vorbitori, dar nu mai avem timp, așa că vă rog foarte mult să nu depășiți un minut. Iar acum dau cuvântul doamnei Eva Matias din Cehia. Mulțumesc. Organizațiile care se ocupă de inegalitatea între sexe sunt foarte importante la toate nivelurile și astfel de reuniuni sunt, joacă și ele un rol foarte important, sunt extrem de utile. Pentru ca femeile să poată facă schimb de experiență, pentru a căpăta mai multă încredere în ele. Este extrem de important să organizăm astfel de evenimente. Dar și în prezența, femei, și în prezența bărbaților, pardon, fiindcă este important ca bărbații să înțeleagă cât de necesară este egalitatea între sexe, cât de necesară, necesară este egalitatea de șanse. Iar acest mesaj trebuie să fie transmis în școli, universități și la nivel politic. Și cred că totuși în unele, în unele țări s-a întâmplat asta, în altele nu. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei uh, Germana Roca din Portugalia. Bună ziua! Ai, uh, mentalitatea împotriva femeilor uh, necesită o schimbare, o schimbare a conștiinței și um, lipsa prezenței femeilor în uh, locuri cheie arată care este situația reală la nivelul funcțiilor înalte. Acesta, bineînțeles, reprezintă o piedică care trebuie depășită prin strategii concrete și trebuie să ne gândim la o problemă care nu vizează doar femeile, ci întreaga societate. În Portugalia, mult timp, politica a reprezentat lumea bărbaților, iar participarea femeilor în politică la nivelul realității isterice a început abia după 25 aprilie 74 și această luptă a fost grea, victoria a fost foarte grea, posibilitatea să de a fi alese în uh, funcții politice a fost un mare pas înainte. Chiar dacă există un cadru juridic care consacră egalitatea de șanse, uh, și egalitatea între sexe, reprezentarea femeilor în politic totuși nu oglindește adevărata rată de participare pe piața de uh, muncă și în învățământul superior. Uh, uh femeile au sărbătut o cale foarte grea și uh, acum uh, s-au schimbat unele lucruri, însă uh, femeile poate vor vedea, vor, vor trebuie să asiste totuși la rezultate îmbunătățite în ceea ce privește paritatea. Mulțumesc! Doamna Romana Iercovici Uh, din Croația este ultimul nostru vorbitor. Mulțumesc foarte mult! O să prefer să iau cuvântul uh, la următorul panel, fiindcă nu avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor membrilor parlamentelor naționale. Și acum uh, avem câteva comentarii de la oaspeții noștri. Vă rog să nu depășiți două minute, dacă se poate. Începem cu doamna uh, Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste intervenții. Această idee a contingentelor, bineînțeles, nu este singurul instrument. Uh, trebuie să ne gândim și la alte posibilități de a permite femeilor participarea în politică la nivel înalt. Dar, încă o dată, vă spun că sunt convinsă că numai așa putem grăbi procesul, uh, lucru care este extrem de necesar. Mulțumesc. Doamna Kenny, mulțumesc și eu pentru toate aceste contribuții. Se degajă niște teme din ceea ce s-a spus, nevoia de a combina mai multe reforme, strategii, pe lângă contingente, cum ar fi capacitarea, uh, consolidarea capacităților, reforme instituționale, fiindcă am vorbit, s-a vorbit foarte mult despre instituții care, care de sute de ani au fost dominate de bărbați Voiam să mă refer și la ce s-a spus la, cu privire la nevoia de a fi foarte atenți, fiindcă, după cum ați spus, uh, drepturile și realizările pot fi pierdute, se pot face și pași înapoi, nu trebuie să presupunem că progresul este de la sine, de la sine înțeles, deci trebuie să fim foarte vigilenți. Doamna Amlina, din partea ALDE prietena mea, Angela Milinar. Mulțumesc uh, foarte mult. O să încerc să trag niște concluzii pe scurt. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Este o onoare că faptul că pot să iau cuvântul acum în concluzie. Am impresia că Cred că suntem, uh, există foarte multă nerăbdare în această sală și sunt uh, și eu, simt și eu acest lucru, dar vreau să vă reamintesc că poate uităm un lucru. Avem în spate mii de ani de patriarhat și doar câteva sute de ani în care am avut dreptul de a vota și, pardon, câteva zeci de ani, mă scuzați, în care am avut drept de vot și dreptul de a fi alese în funcții de politice. Și mă bucur că s-au făcut câteva comentarii în ceea ce privește reacțiile împotriva femeilor, cum a spus colega din Italia, care, se, care apar în unele state membre, da, există această reacție împotriva femeilor și în Parlamentul European. Adică trebuie să spunem foarte clar că nimic nu e bătut în uh, lemn și uh, trebuie să uh, luptăm în continuare, așa cum s-a spus, cu foarte multă forță pe mai multe niveluri. Și așa cum a spus și colega din Austria și, și colega din Lituania. Foarte important în momentul în care spunem că trebuie să aibă femeile mai multă încredere în ele pentru a le face să intre în politică și să ne asigurăm în egală măsură că nu că nu, răm, că nu se ocupă numai de chestiuni neimportante, fiindcă atunci nu sunt, sunt date deoparte și nimeni nu le ia în serios. Cu toții am uh, întâlnit așa ceva. Uh, și la Comisia FEM, iată, o comisie nelegislativă, deci nu avem aceeași putere ca Econ, INTA sau alte co- comisii ale Parlamentului, Parlamentului European. Recomandarea mea către colegele mele din politică este să participe și la celelalte comisii care au mai multă greutate, dar să fie membre și la FEM. Eu sunt membru de plin a Comisiei ITRE care este um, Comisia pentru Cercetare Industrială și Energie și asta îmi dă mai multă greutate în grupul meu politic pentru a putea să lupt pentru chestiunile de egalitate de gen, fiindcă le e frică colegilor de mine mai mult. Deci, un alt lucru la care s-a făcut referire aici, um, vreau să, să luați în serios asta. Uh, S-a a spus uh, asta, acest lucru uh, în discursul doamna Bohniaci. Este vorba despre alianțe. Trebuie să clădim alianțe. Poate că nu să fim de acord tot timpul cu toate ideile noastre politice uh, la nivel general, dar haideți să fim de acord în ceea ce privește lansarea agendei egalității între gen. Avem nevoie de aceste alianțe și, și Trebuie să știți că democrația, Uniunea Europeană se bazează pe compromis și pe alianțe. Iar tendința la ora actuală este de a polariza. Eu uh, am luptat întotdeauna pentru compromisuri. Bineînțeles, ca politician, sunt convinsă că lumea ar arăta mult mai bine dacă toată lumea ar face ce spun eu. Trebuie să admit și că Uh, colegii mei au și ei idei bune și pentru a ajunge la un rezultat bun e nevoie de cooperare. Și mai ales cu Anieșca și, dacă avem aici pe Anieșca și pe Irace, noi am uh, colaborat uh, transpartinic pe marginea unor subiecte care erau importante pentru noi și am ajuns întotdeauna la rezultate bune. Deci nu uitați asta. Da, contingente. Eu sunt liberal și când vorbesc despre contingente, <laughs> e, e, e greu pentru că eu Uh, cum, a spus, cum s-a spus aici, nu este un, un, un instrument necesar în sine, ci doar un mijloc pentru a ajunge la un obiectiv. Dacă nu există un procent de reprezentare care, care să oglindească populația lumii, contingentele sunt o modalitate de a ajunge aici. Sunt un mijloc. Dacă contingentul, acest termen este problema, dacă numele este uh, problema, nu știu, ziceți uh, panda, cum vreți. Uh, Uh, ping-pong uh, sau cum vreți voi, uh, sau zip. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste informații pe care mi le-ați dat, fiindcă este important să avem o strategie robustă. Trebuie să ne ocupăm de acest lucru și aceasta este o strategie pe termen mediu și pe termen lung și aș dori ca Parlamentul următor, mandatul următor să să facă din acest subiect uh, o prioritate și, care, și politicieni puternici să uh, sprijine acest subiect. Iar în final vreau să mai spun un lucru, vreau să mulțumesc uh, colegii din Danemarca care a vorbit despre libertate, un, un subiect care mie mi-e foarte drag în familia politică. Vreau să vă spun că democrația nu e democrație fără egalitate. Femeile trebuie să fie libere, să poată vota, să facă campanie electorale și să uh, nu fie discriminate și să nu fie victima unei retorici toxice. Iată, aici uh, mă opresc uh, și uh, vă urez la mulți ani pentru Ziua Femei. Thank you very much, Angelica. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc tuturor oaspeților noștri pentru intervențiile lor, mulțumesc tuturor membrilor, iar acum predau ștafeta Uh, doamnei uh, Irace Garcia Perez, care o să preia care președinția panelului. Îmi cer scuze încă o dată pentru vocea mea, am mi-am pierdut pur și simplu vocea ieri seara. Please, please, uh, dear friends, take your seats because we have not a lot of time. Dragi prieteni, vă rog să luați loc. Nu avem prea mult timp. Cred că e important să lansăm dezbaterea noastră pentru a vă permite tuturor celor care doriți să interveniți să o faceți. I will, I will take uh, the floor in Spanish, maybe. Mă voi exprima în limba spaniolă, deci probabil veți avea nevoie de căști. Buenos días a todas. Bună dimineață, bună dimineața tuturor. Dedicado a, a la Începem cu grupul de discuții în legătură cu participarea tinerilor femei în politică. Le avem cu noi uh, Uh, pe două experte, cărora le mulțumesc pentru faptul că au vrut să participe. O avem și pe Ines Zuber, fost eurodeputată europeană, deci avem din nou ocazia de a dezbate împreună. Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru prezența astăzi aici. Reprezentăm 52% din populația Europei, noi, femeilor. Și fără noi, Uh, dându-ne la o parte, nu se poate construi proiectul european, nici uh, proiectele naționale, nici cele uh, locale. Și de ce e importantă și fundamentală participarea femeilor în politică? Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă împărtășesc două gânduri înainte de a le da cuvântul colegilor mele, însă nu vreau să ratez această ocazie în dezbaterea de astăzi. În primul rând, Uniunea Europeană e un proiect bazat pe valori și printre aceste valori se află și egalitatea dintre bărbați și femei. Prin urmare, noi toți cei care participăm și credem în acest proiect european avem responsabilitatea și obligația ca aceste valori să fie reale și să se facă simțite, să fie uh, într-adevăr reale. Deci nu e o întâmplare că femeile nu pot lua decizii, nu e o întâmplare că există guverne unde nu există nici o femeie ministru, nu e o întâmplare că rata de participare a femeilor în parlamente e sub cea a bărbaților. Asta nu e ceva întâmplător. Uh, totul vine din structura inegală pe care o are Uniunea Europeană și asta trebuie să combatem noi femei și bărbați care considerăm că acest proiect este axul fundamental al acțiunilor noastre politice. Și pentru a obține acest lucru, cotele au fost un instrument fundamental pentru ca multe dintre noi, femeile de astăzi, să putem fi astăzi aici. Fără aceste cote, nu am fi reușit ca femeile să participe uh, la luarea deciziilor în domeniul politic. Datorită feministelor și implicării femeilor în politică, care au uh, făcut eforturi în generațiile anterioare, noi ne aflăm astăzi aici și vreau să profit de ocazia de astăzi pentru a le mulțumi din inimă femeilor feministe care au construit uh, o societate mai egalitară și care ne-a oferit nouă tuturor această șansă de a fi aici pentru a ne revendica drepturile. Nu putem permite ca fiicele noastre să se bucure de mai puține drepturi decât mamele noastre. Deci avem o sarcină uh, enormă pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici și sper ca mâine, de 8 martie, străzile întregii Europe să fie locul unde se va auzi un singur glas la unison. Vrem cu toții uh, o Europa egală pentru toată lumea și sper să se audă aceste cuvinte peste tot în Uniunea Europeană. Acum îi voi da cuvântul uh, colegei noastre, foste colege, prietenei noastre Inez Zuber, membra a Consiliului Național al Mișcării Democrația Femeilor din Portugalia și, după cum vă spuneam, a fost o colegă uh, importantă în Comisia pentru Drepturile Femeilor în Parlamentul European, timp de o perioadă. Pentru mine e o adevărată plăcere să îi pot da cuvântul astăzi uh, Ines. Ai cuvântul, dragă Ines. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc portugheză. Mulțumesc, Irace. Vreau să mulțumesc uh, pentru această invitație din partea Comisiei FEM. Eu vreau să prezint lucrurile dintr-un alt unghi. Um, este clar că um, greutățile cu care se confruntă femeilor se, uh, sunt cauzate de uh, condițiile de viață a femeilor. Greutățile în ceea ce privește participarea lor sunt legate de cauze economice, sociale și culturale și uh, de uh, condițiile materiale. Sunt greutăți uh, care afectează mai mult femeile, dar uh, mai ales femeile care au slujbe cu salarii mici. Și nu putem să discutăm despre participarea femeilor fără să vedem care este originea socială și condițiile de viață. Dacă facem acest lucru însă, atunci facem invizibile uh, Uh, femeile care au șanse de participare cele mai mică. Dacă fără măsuri economice, în afară de măsuri de combatere a uh, practicilor de discriminare, nu vom putea permite femeilor să uh, participe la exercitarea puterii politice și niște exemple concrete în ceea ce privește modul în care au fost, sunt, sunt împiedicate femeile să participe la piața politică. Nu e vorba doar despre o participare sporadică. Uh, este vorba despre intensificarea exploatării în, în muncă și precaritatea, lipsa sprijinilor sociale uh, care să permită o participare femeilor în lumea politică. În primul rând, exploatarea în muncă și precaritatea care afectează femeile este un flagel și femeile au uh, cele mai multe contracte cu jumătate de normă Um, asta în Uniunea Europeană. Chiar dacă numer, numerele sau cifrele s-au îmbunătățit în uh, ultimii ani, în 2013, 21,5% dintre femei nu aveau un contract permanent. Acest procent uh, a ajuns la 60% pentru uh, lucrătoarele cu vârste de până la 25 de ani, și până la 33 de ani pentru femeile cu vârste de 25 și 34 de ani. Femeile sunt cele mai afectate de uh, lucruri cu jumătate de normă. Femeile au uh, timpul de lucru cel mai uh, neregulat. În 2013, 64% dintre femei uh, lucrau în ture seara, noaptea, sâmbătă sau duminica și nu numai de asta, dar și pentru că există o suprareprezentare a femeilor la, nivel, la nivelul uh, contractelor precare intra, în, la locul de muncă, femeile câștigă mai puțin. În Uniunea Europeană această discrepanță salarială este de 16%. Deci, dacă eu aș fi fost o uh, tânără în țara mea care are un salariu de 600 de euro, uh, atunci nici nu aș ști dacă pot să plătesc totul până la sfârșitul lunii pentru că salariul meu uh, ar fi, de fapt, cât, uh, cât plătesc eu chirie și mi-ar, uh, m-aș, mi-aș face griji în ceea ce privește ce se întâmplă când se termină contractul meu. Și mai mult, într-o săptămână, să zicem, aș lucra noaptea, aș lucra seara și în cealaltă, în restul timpului, aș avea treburi acasă, trebuia trebui să am grijă de copilul meu minor. Și atunci, Aș avea eu condiții necesare pentru a mă implica civic și politic într-o activitate sau într-o organizație? Uh, în Uniunea Europeană ă, mi se spune că eu trebuie să particip, dar că în Uniunea Europeană această Uniune Europeană ă, care spune că lucrurile vor fi mai bune pentru mine nu are flexibilitate ă, în ceea ce privește locul de muncă. Apoi, nevoie de mai multă protecție socială pentru maternitate. Trebuie să se sporească pe perioada directivei privind pe, uh, uh, concediul de paternitate. Egalitatea salarială, bineînțeles, trebuie să fie o realitate pentru a nu prejudica, prejudicia familiilor um, um, unde tatăl dorește să ia concediu parental. În aceste condiții care uh, obligă tatăl să-și ia concediu, este uh, această condiție obligă reducerea venitului. venitului. Iată de ce este important că um, în timpul acestui concediu să există plată de 100% a salariului fiindcă uh, așa se va permite o împărțire a um, uh, concediului de maternitate și paternitate. Nu trebuie să existe niciun fel de discriminare uh, împotriva femeilor la locul de muncă în momentul în care și ia concediu de maternitate în ceea ce privește progresia carierei sale și pro, promovările. În ceea ce privește una, o rețea publică de servicii de sprijin social, um, raportul privind egalitatea între bărbați și femei a Parlamentului European 2014-2015 uh, arăta că reducerile în serviciile publice, în, în ceea ce privește sănătatea, a dus uh, la o responsabilitate în ceea ce privește îngrijirile uh, care s-au întors în domeniul uh, familiei. Și um, așa cum se spune în acest raport, de fiecare dată când, de, când nu există creșe sau structuri pentru bătrâni, femeile trebuie să renunțe la serviciu pentru a avea grijă de, de lor și ceea ce înseamnă o reducere a veniturilor. În 2015, 29% dintre femei cu vârste între 20 și 64 de ani erau, nu erau active pe piața muncii. Dintre aceștia, 31% nu puteau să-și găsească un loc de muncă, fiindcă trebuia să se ocupe de familie. Dacă eu aș fi fost tânără cu un salariu, iată, de 600 de euro și nu reușeam nici măcar să plătesc creșa pentru, pentru băiatul meu, care costă 300 de euro, poate că ar fi trebuit să renunț la serviciu și dacă mai mult trebuia să am grijă și de un părinte, poate, fără să primesc niciun fel de uh, asistență cu un preț decent, atunci poate aș fi rămas acasă, fiindcă asta era singura soluție. Aș fi fost și mai distanțată de, de câmpul muncii și de posibilitatea de orice posibilitate de participare. Și aici venitul mic este uh, cel care joacă un rol important. Trebuie să se garanteze condițiile pentru femei și fete, pentru toate femeile și fete. Uh, și acum, uh, iată, uh, vorbim despre liste de partide, alegeri și uităm despre majoritatea femeilor fem- uh, și așa se reproduce inegalitatea. Uh, Uh, cotele au creat uh, iluzia că femeile sunt în egalitate cu bărbații. Dar, în afară de această reprezentare, există în continuare o inegalitate pentru majoritatea femeilor, mai ales uh, la staturile mai jos ale societății. Și dacă avem mai multe femei, avem mai multe femei la nivel înalt și femeile sunt mai reprezentate, dar și apoi ne gândim că există mai multe opțiuni ide- ideologice, uh, opțiuni de clasă, opțiuni de interes care au o greutate mai mare decât opțiunile politice. Și există foarte multe uh, ministre care, uh, care arată că uh, a fi femeie nu este o piedică în ceea ce privește avansarea socială. Noi nu vrem să menținem uh, problemele uh, femeilor uh, Uh, vor, vor, dorim să există o egalitate reală care să permită uh, tuturor femeilor, indiferent de, de, indiferent de unde vine din societate, să participe fără nicio discriminare la viața politică, culturală și socială și iar, iarăși acum uh, vreau să salut toate femeile care uh, luptă pentru egalitate și mâine vom sărbători ziua femeii, o dat, dată care a fost aprobată la a doua conferință internațională a femeilor de revoluționarea germană Clara Zetkin și, și Um, va, uh, va avea loc o, o manifestare națională a femeilor promovată de Mișcarea Democratică a Femeilor în al treilea an consecutiv acum uh, pentru um, a uh, sărbători toate femeile și, bineînțeles, și bărbații care luptă zi de zi pentru a asigura egalitatea între sexe. Vă mulțumesc! Muchas gracias, Inés. Vă mulțumim foarte mult, Inés. Acum trecem la cea de-a doua uh, persoană care va interveni, doamna Karima Tai, director al campaniei uh, uh, regionale din Bruxelles în legătură cu egalitate. Mulțumim, mulțumesc foarte mult. Ce mă voi exprima în limba engleză. Like to first say that, um, I'm not... Vă mulțumesc mult pentru invitație nu reprezint un serviciu public regional al capitalei Bruxelles, deși lucrez acolo ca director de campanie. Am lansat o campanie în ceea ce privește violența sexuală și consimțământul. Sper că nu vă voi dezamăgi. Să Mă vedeți aici ca tânără femeie care nu sunt neapărat uh, aici pentru a vorbi uh, despre femei. La ultimul, la grupul de discuție anterior s-a vorbit despre puterea reală a femeilor în politică și cum să o încurajăm. Bineînțeles că avem nevoie de cifre pentru a sprijini paritatea între bărbați și femei, însă e nevoie și de o contribuție calitativă și la asta mă voi referi eu. Am apreciat intervenția doamnei Kenny și remarcile sale în legătură cu că în legătură cu faptul că unii pot crede că problema subreprezentării femeilor vine chiar de la ele însele. Dar haideți să vedem cum stau lucrurile din perspectiva unor femei din într-un mediu etnic diferit. Am lucrat pentru lobby-ul femeilor europene din 2010-2014. Am coordonat și am fost asesor pentru crearea unei prime rețele lansate în aprilie 2013 în Parlamentul European. Acel proiect a fost dezvoltat în cadrul campaniei Jumijuma folosesc arăt uh, logo-ul pentru a nu crea confuzie cu actuala campanie. Campanie pentru a reprezenta pentru a îmbunătăți reprezentarea femeilor în instituții și pentru ca problemele ce țin de drepturile femeilor uh, și egalitate să fie uh, prioritare pe agenda politică. A fost prima rețea europeană de acest fel la nivel european. 11 eurodeputate femei um, au fost uh, practic mentor pentru 11 candidate la următoarele alegeri, deci din 2014. Deci l-au ajutat în pregătirea pentru campania electorală. Doamna Monica Clevacius de la SND din uh, Slovacia, doamna Lunacek de la Vers din Austria, de exemplu, au fost uh, mentori. Programul a fost structurat în așa fel încât uh, acele femei să-și îmbunătățească încrederea în sine și să aibă, să-și construiască o rețea mai bună. Deci uh, au fost reuniuni uh, bilaterale cu fiecare mentor în legătură cu conferințele, cu mass media, cu rețele de socializare și chiar în această sală s-a organizat un eveniment numit eurodeputatul sau eurodeputata mea e ca mine. Deci pentru ca oamenii să se poată identifica și mi-aduc aminte că Lina Sace, o membru a Congresului American, spunea că probabilitatea Ah, e că dacă femeile nu sunt la masa deciziilor, sunt probabil pe meniu. Un lucru pe care l-am considerat foarte important a fost uh, crearea de rețele, deci de structuri, de cunoștințe. Programul a inclus și o parte de capacitare. Cei care s-au bucurat de mentorii și au uh, sporit uh, aptitudine de comunicare, de pildă. Mi-aduc aminte că am făcut un lucru care cred că e relevant și acum. De exemplu, cum să combați populismul? Ce aptitudini trebuie să ai pentru a combate populismul? Să înțelegi ce strategii de comunicare au partidele populiste și cum să poți comunica uh, eficient cu alegătorii. Și mai mult ca niciodată vedem cum există această uh, mișcare împotriva drepturilor femeilor pentru care e nevoie de o astfel de abordare. S-a oferit de asemenea experiență practică, s-a spus au putut să participe la plenar, la reuniunile comisiilor parlamentare Trebuie să vă spun că s-a organizat și un eveniment foarte important de femei în politică. Sute de femei au participat din parlamentele din întreaga lume. Și când am intrat în aceeași sală, am avut impresia clară că rolul femeilor e în politică. Și e important să se organizeze astfel de evenimente și pe viitor. Vorbim despre modele. Uh, de urmat. Însă femeile trebuie să vadă, să fie înconjurate de femei care ocupă poziții de răspundere pentru a se simți inspirate. Deci acest program de mentoring politic a avut uh, această dimensiune, această plus valoare europeană. A fost un program uh, finanțat de Comisia Europeană, bani publici bine cheltuiți uh, și un program care a conștientizat participanții în legătură cu identitatea europeană. Aceste femei care au participat sunt cetățeni care și-au dezvoltat latura creativă, care au, i-au capacitat și pe alții. Sancea Lase a fost printre cei care s-au bucurat de acest mentoring. A fost aleasă recent ca prima consilieră municipală de origine din zona Caraibilor într-o primărie local din zona Londrei. Nu n-a ajuns să fie o deputată deoarece locul ei pe listă nu era suficient de sus. O altă persoană a ajuns acum să fie secretar uh, general al partidului de stânga din Olanda și candidată la ultimele alegeri. În concluzie, aș vrea să vă spun că acel program a dus la mai multă conștientizare în ceea ce privește paritatea și vizibilitatea femeilor, mai ales a celor care au origini etnice diferite în Parlamentul European. E important ca Parlamentul European să oglindească diversitatea tuturor cetățenilor europeni. Bineînțeles că trebuie să obținem paritatea în ceea ce privește reprezentarea celor două sexe, să avem de asemenea o reprezentare corectă în ceea ce privește vârsta. Și așa cum spunea Ines, o altă chestiune importantă în ceea ce privește diversitatea este originea socială. Avem nevoie din diferitele pături ale societății cu o origine diferită din punct de vedere social, cu o situație economică diferită. De multe ori, când e vorba de nepotism, de acumularea de mandate, știm că aceste fenomene obstaculizează participarea femeilor. Nu vorbim aici despre defecte genetice sau de boli ereditare. E o boală contagioasă. Nepotismul este o boală contagioasă. S-a vorbit despre cote în sex, și alte măsuri de discriminare pozitivă care sunt necesare pentru a asigura participarea femeilor. Dar e clar că totul trebuie să se întâmple inițial la nivel de state membre. Deci înainte de a ajunge în Parlamentul European, totul trebuie să se întâmple în statele membre. Și de asemenea e important să existe măsuri proactive pentru a identifica femeile care au un potențial ridicat de a participa la alegerile parlamentare europene. Și aș vrea să citesc cuvintele fostei comisare Cristalina Gheorgheva, fostă comisară europeană și acum uh, președinta, vicepreședinte, mă scuzați, a Băncii Mondiale. Dumnezeu spunea să-ți clădești uh, încrederea în sine e la fel de esențial ca orice altă calitate în politică. a spus, ne-a spus că și ea a avut îndoieli uh, pentru a se prezenta la astfel de poziții de vârf. Deci dacă doamna Georgieva a avut îndoieli, gândiți-vă cum se simt celelalte femei. Nici o țară, nimeni nu poate să-și atingă potențialul dacă nu uh, folosește la maximum uh, ceea ce oferă ansamblul societății, deci bărbațile și, feme- și femeile uh, la oaltă și deopotrivă. Uh, Vă mulțumim. Acum vom avea intervențiile din partea Parlamentelor Naționale. Deja cei care au vrut să intervină au uh, indicat acest lucru. Știți că și de data asta voți putea interveni preț de aproximativ două minute pentru că astfel toată lumea să poată să intervină și pentru a avea timp și pentru răspunsuri din partea celor uh, două aspecte. Doamna Romana Ieroveș din Croația este prima care va lua cuvântul. Es posible que yo haya pronunciado fatal el nombre. Poate că v-am pronunțat atât de greșit numele încât nu m-ați înțeles. A, sau chiar nu sunteți în sală. De, oricum, eu îmi cer scuze în oficiu, poate că am pronunțat greșit, nu este în sală. Bine atunci. Bun, trecem atunci la următoarea persoană, doamna Cristina Iurișniții din România. Aveți cuvântul. Uh, I will speak in French. <laughs> mă voi exprima în limba franceză. Pentru că eu susțin egalitatea de șanse și din punct de vedere cultural și lingvistic. De data asta voi vorbi din prisma uh, unei profesoare. Sunt profesoară de limba franceză și pot să-i răspund doamnei Neș Zuber că are dreptate. Dacă n-ai timp, dacă ai copii, dacă întâmpini greutăți la locul de muncă, cu greu te poți implica în politică. N-ai timp pentru a te transforma în politician femeie politică, pentru a te implica și pentru a-ți cheltui energia sau pentru a-ți asuma răspunderi. O spun, pentru că sunt femeie, mi-am crescut singură copilul și am întâmpinat greutăți în a mă implica în politică. Deci, dincolo de toate problemele din viața de zi cu zi, de doi ani și jumătate mă implic în politică pentru că fiul meu are peste 18 ani, lucrează, da, aveți perfectă dreptate. Femeilor le e greu să se implice în politică pentru că trebuie să se ocupe de casă, să facă cumpărători, să-și crească copiii și așa mai departe, să educe. Da, asta e principala sarcina femeilor care deja îți ia foarte mult timp și practic nu prea mai ai alte posibilități. Deci, în calitate de profesor, pot să spun că toate aceste măsuri pozitive care, despre care am discutat astăzi nu pot să funcționeze fără educație. Lucrurile se schimbă în funcție de educație. Din păcate, România nu are un program în ceea ce privește egalitatea de șanse. Manualele școlare de România au o groază de stereotipuri de sexiste și de altă natură. Uh, ce să mai vorbim despre drepturile sexuale și reproductive? Nu se vorbește deloc de astea în peste 80% din școli. În calitatea mea, în calitate de deputat, am pus accentul pe importanța educației uh, sexuale uh, și reproductive în școli. Am organizat ateliere, conferințe, am organizat consultări publice pe acest uh, domeniu, în acest domeniu și, bineînțeles, uh, am prezentat și inițiative legislative politice în Camera Deputaților. Și deși recent s-a votat actualizarea legislației după ratificarea Convenției de la Istanbul în 2016, deci atunci s-au, s-au uh, preluat și predispozițiile obligatorii în ceea ce privește Constituția, deci deși s-a ratificat această convenție, pentru următoarea programă școlară nu s-au prevăzut deja modificările, deci încă rămân foarte multe de făcut. Însă trebuie să ne menținem uh, eforturile, să avem, să fim încrezătoare și le urez tuturor femeilor prezente astăzi aici uh, mult succes uh, și să aibă încredere în munca pe care o fac. Mulțumesc! Vă mulțumim! Îi dăm cuvântul acum doamnei Mariela Laristu din Cipru. Καλή σα μέρα. Εάν τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκε για πρόσβαση στην πολιτική είναι μεγάλα τα εμπόδια... Mulțumesc. Femeile se confruntă cu mai multe impedimente pentru a uh, intra în politică, unele dintre ele fiind de nedepășit. Indiferent de progresele făcute până acum, ă, Ciprul ă, și femeile din Cipru se confruntă cu probleme care le țin departe de politică. Uh, Asta are de-a face parțial și cu rolul uh, tradițional, cum este el văzut, uh, al femeilor. Uh, datoria de a se reproduce și de a um, avea grijă de casă. Și asta um, constituie un obstacol. Uh, femeile ar trebui să aibă mai mult timp pentru a putea să intre în politică. E o problemă gravă. Depășirea marginalizării tradiționale a femeii este o Uh, sarcină principală a noastră, pentru că numai astfel femeile vor putea intra în politică. Deci dacă adoptăm uh, măsuri pentru a schimba rolul tradițional uh, al femeii, um, atunci vom putea să le permitem să intre în politică. Sau va trebui să găsim o cale să combinăm uh, rolul tradițional cu uh, cel mai modern. Considerăm că numai astfel uh, putem acționa. Bineînțeles, sistemul educațional va juca un rol foarte important în promovarea um, rolului femeilor. Pentru promovarea femeilor, pentru implicarea femeilor în tot ce este dincolo de viața uh, domestică trebuie folosite instituțiile și tot, or, toate organismele existente pentru ca femeile uh, să poată participa la politică. Însă, cred că nu trebuie să ne oprim uh, la a uh, promova femei numai în uh, nivelurile mai joase ale politicii, ci și la cel mai înalt nivel. În țara mea s-au adoptat o serie întreagă de măsuri și am senzația că societatea cipriotă s-a maturizat. Suntem gata să mergem într-o nouă direcție, să schimbăm uh, uh, orientarea. Cred că momentul este cel oportun și putem face pași uh, majori în a crea un mediu în care femeile să joace un rol important. Femei care să ne reprezinte la cel mai uh, înalt nivel uh, de guvern de guvernare. Însă pentru asta trebuie să, să lucrăm împreună, nu numai în Cipru, ci și la nivel internațional. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum uh, cuvântul doamnei Cuneva, deputat european. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă urez uh, bun venit și la mulți ani de Ziua Internațională a Femeilor. Și salut uh, lupta pentru drepturile femeilor și pentru drepturile tuturor în ceea ce, din punct de vedere al drepturilor fundamentale. Ce, despre ce discutăm astăzi? Sunt încălcate drepturile fundamentale ale femeilor zilnic? Eu cred că este într-adevăr o problemă asta. Femeile, fetele luptă acum pentru a uh, depăși obstacole ce continuă să existe de luptă pentru a le, înlocui, pentru a le îndepărta. Vorbim despre salarii, pensii, să nu uităm violența împotriva femeilor. Avem nevoie de politici și de măsuri care să uh, vină cu soluții pentru aceste probleme grave. Tinerele femei Uh, vorbim despre rolul femeilor și tinerelor femei în politică, nu numai pentru că se uh, apropie alegerile, ci pentru că trebuie ca femeile să fie mai bine reprezentate și să participe mai mult. Există nevoia să uh, punem pe lista priorităților agenda uh, feministă drepturile femeilor și ale tinerilor, tinerelor mai ales, au fost încălcate în mod grav uh, și în mod sistemic. Și aici nu e vorba numai de chestiuni uh, minore sau uh, singulare, individuale, ci de chestiuni sistemice, după cum spuneam. Femeile și fetele au foarte mult de oferit, dar nu vom afla niciodată ce pot ele să um, ofere dacă nu li se permite accesul în politică. Din momentul în care s-a creat Comisia pentru Drepturile Femeilor în Parlament, um, au trecut 10 ani din 1999 când s-a creat această comisie, uh, nu s-a făcut uh, suficient părem să înaintăm în ritm de țestoasă. Cred că trebuie să accelerăm eforturile pentru a uh, integra femeile, pentru a ne asigura că ele joacă un rol important în politică. Aici, în Parlamentul European, în instituțiile uh, Uniunii Europene. Și aici trebuie să facem asta. Femeile trebuie să poată uh, participa la cel mai înalt nivel. Pentru asta avem nevoie de legislație, legislație care să promoveze egalitatea de gen, egalitate reală. Nu știu dacă vom reuși să obținem asta. Însă, de curând am adoptat o directivă privind uh, echilibrul între viața profesională și cea privată și sper că lucrurile se vor îmbunătăți. Însă, după rezultatul ultimelor trialoguri um, pe acest subiect, am totuși unele îndoieli. Oricum, trebuie să continuăm să, să lucrăm în acest sens. Uh, schimbarea nu va avea loc prin magie. Trebuie să uh, lucrăm împreună. Este foarte greu să combați uh, stereotipuri care există uh, din totdeauna, practic. Am senzația că trebuie să uh, muncim din greu pentru a depăși obstacolele societății patriarhale, obstacole care au existat din totdeauna. Combaterea stereotipurilor, distrugerea lor, nu credeți că a venit momentul să se întâmple asta? Dacă sunteți de acord cu mine, cu mine, sunteți de acord și cu ceea ce spunea Rosa Luxemburg. Libertatea femeilor înseamnă și liberta, înseamnă libertate socială. Dacă nu-ți place să spui că ești feministă, nu contează, nu trebuie să spui că ești feministă sau feminist. Trebuie însă să lupți pentru egalitate socială. Și egalitatea socială înseamnă egalitate pentru toți, bărbați și femei. Mulțumim foarte mult! Doamna Maria Telereti din Grecia are cuvântul acum. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνήσω και εγώ με την εισηγήτρια από την Πορτογαλία και θέλω με τη σειρά μου να επισημάνω ότι από... Mulțumesc și eu sunt de acord cu intervenienta din Portugalia. Sunt de acord uh, cu cele spuse în ceea ce privește locurile de muncă precare și de reglementarea pieții muncii. Acestea au devenit o problemă mai mare cu Uh, măsurile de austeritate și cu criza. Mm, practic uh, s-au creat obstacole suplimentare pentru femei. Lupta zilnică pentru femei să supraviețuiască, să, -și, uh, să aibă grijă de propriile familii și să creeze um, a, a, a fost din ce în ce mai grea. Crearea unei stabilități pe piața muncii este esențială. Și la asta se adaugă anxietatea, teama, povara mm, pe care o duc femeile pentru a avea grijă de tot ce se întâmplă în casă. Vă dați deci seama ce înseamnă asta și pentru implicarea femeilor în politică. Trebuie să adoptăm măsuri și politici care să ducă la reglementarea pieței unice, pieței muncii, mă scuzați, să îmbunătățească situația pe această în piața muncii și să ducă la egalitatea, de, uh, la egalitatea um, salarială între bărbați și femei. De asemenea, trebuie promovată egalitatea um, în ceea ce privește munca domestică între bărbați și femei. Deci femeile și bărbații trebuie să joace un rol egal în ceea ce privește îngrijirea copiilor uh, și a casei. În intervenția mea precedentă am menționat că trebuie să avem politici um, țintite. În statele din, sud, din sud, uh, timp de mult timp, uh, familia juca rolul uh, pe care trebuia să-l joace statul social. Deci și serviciile sociale sunt foarte importante și ele trebuie uh, in, intensificate pentru ca familia să nu mai joace rolul statului când vine vorba de cei uh, neglijați de societate. Când vorbim despre egalitatea de gen, uh, cu măsuri țintite la nivel institu instituțional, cu măsuri de conștientizare, cred că uh, trebuie să, uh, prin aceste mijloace, să uh, încercăm să distrugem stereotipurile, astfel încât să eliminăm aceste stereotipuri, rolurile tradiționale atât de puternic reprezentante, mai ales în uh, sudul Europei. Cred și că mass media poate juca un rol important, precum și uh, instituțiile din educație, dar și mass media joacă un rol important să transmită mesajul egalității. Mulțumesc. Doamna Lorraine Clifford din Anglia. Thank you very much and, um... Din Irlanda, mă scuzați. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, vă mulțumesc și pentru că îmi dați cuvântul. M-a interesat uh, discuția privind uh, decalajul salarial, pentru că mediul economic joacă un rol atât de important pentru participarea femeilor și accesul uh, femeilor la bani este la fel de important ca oportunitatea oferită de partidul politic. Contingentele au jucat un rol important în Irlanda. Ultimele alegeri generale din 2016 au fost primele alegeri la care s-a putut testa această legislație și efectul a fost foarte pozitiv. Au fost mai multe uh, femei care au avut roluri în politică, dar um, rețin și ceea ce s-a spus referitor la progresul care poate să se încetinească la un, la un moment dat. Mi se pare important ca partidele nu numai să, ale, să aleagă Uh, femei pentru a le reprezenta în uh, alegeri, ci și să le dea, este și mai important, sau cu atât mai important, să le ofere finanțare pentru a putea să-și ducă campaniile. De asemenea, rolul mentorilor și susținătorilor este foarte important. Uneori te uiți în jur și nu găsești pe nimeni care să fi trecut prin ceea ce treci uh, tu acum. Uh, eu în ultimii trei ani, de curând am fost aleasă în Parlament și este foarte important pentru mine să găsesc femei care au avut aceeași experiență, dar de asemenea este important pentru mine să le ajut pe cele care ar vrea să um, fie și ele alese și este important să alocăm timp colegilor, colegelor noastre mai tinere din partid. Aș vrea să vorbesc uh, pe scurt despre mediul în care Uh, lucrează femeile în politică. M-a interesat uh, această campanie, deputatul meu uh, este la fel ca mine. Am auzit despre această campanie. Mi se pare important ca politicieni, femei, să le spunem oamenilor că nu suntem cumva excepționale sau uh, perfecte. Uneori femeile uh, din politică sunt puse pe un piedestal și asta constituie un obstacol pentru tinerele care s-ar gândi să facă același lucru, pentru că își spun, vai, dar eu nu sunt perfectă, nu știu totul, uh, nu mă descurc întotdeauna. Cred că este important să spunem că nu știam de la bun început uh, totul, că învățăm, că mai facem și greșeli Uh, apoi, mediul uh, foarte neprietenos cu familiile uh, în domeniul politic. Cred că este puțin exagerat, pentru că eu înainte să fiu politician am fost avocat și acolo um, întreg domeniul era la, fel de neprietenos cu familiile. Și cred că acest lucru este valabil în, în și mai multe sectoare și domenii deci dificultățile sunt prezente peste tot. Prima dată când am uh, candidat eram uh, gravidă cu primul meu copil și am pierdut această alegere și uh, mulți mi-au spus E, mai bine așa, pentru că nu te-ai fi descurcat. Uh, concentrează-te acum pe copii și mai târziu uh, poți să intri în politică. Nu i-am ascultat și am continuat la, și la următoarele alegeri am fost aleasă. Dar cred că trebuie să ne, înde- să ne îndepărtăm de această uh, preconcepție că politica nu este un mediu potrivit pentru femei. Și cred că, uh, pe de altă parte, uh, teama de această lipsă de mediu propice familiei împiedică multe femei să intre în politică. Mulțumesc, doamna Tavares din Portugalia. Mulțumesc foarte mult, o să vorbesc portugheză. Filmarea femeilor în politică uh, nu este ușor uh, de uh, obținut. E greu să fii și mamă și să ai și o carieră politică. Bineînțeles, nu este imposibil, dar e greu. Și eu când mi-am început funcția de deputat, eram însărcinată de trei săptămâni cu al doilea copil al meu, aveam deja un băiat de uh, câțiva anișori și acum uh, și lumea îmi spunea ce faci acum o să fii deputată, trebuie să te duci la Lisabona, deci trebuia să părăsesc căminul și cumva mm, alegerea mea era uh, făcea să fie ridicate sprâncenele și totuși când suntem tineri avem impresia că putem să facem orice, să îmbunătățim lumea facem lumea mai bună și să schimbăm lucrurile. Și așa cum spunea Michel Bachelet, când uh, intră o femeie în politică, se schimbă uh, femeia. Dar când intră multe femei în politică, se schimbă politica. Iar asta în, vrem să facem și noi când intrăm în politică. Iar dacă acum avem politici mai egalitare și uh, dacă există un mediu de paritate, nu perfectă, dar îmbunătățită, asta se datorează um, creșterii numărului de femei în politică. Iată de ce vreau să vorbesc despre un lucru foarte important despre care s-a vorbit aici. Este vorba despre concediul parental. Uh, eu mă refer uh, aici la uh, concedul de paternitate, nu mă refer la paternitate în sine sau la maternitate. Eu cred că ar trebui să vorbim despre, fapt, despre parentalitate mai degrabă decât despre. Uh, um, pentru că este vorba despre uh, faptul că uh, îngrijirea familiei reprezintă o piedică pentru femei și pentru tineri, nu numai în politică, ci și pe piața muncii. Iată de ce uh, de ce provocarea care vreau să o lansez aici, că într-o sală plină de politicieni, este că s-a adoptat o lege în Spania în ceea ce privește uh, egalitatea concediului uh, de parental pentru femei și bărbați și este important ca pe viitor, când uh, se alege o persoană într-o anumită funcție, uh, să angajatorul respectiv să aibă impresia că spune, poate pune semnul legal între un bărbat și o femeie. Iar uh, la ora actuală uh, concediul de maternitate este tot timpul asociat femeilor. Nu se poate să mergem în continuare pe această cale dacă vrem să evolueze lucrurile. Trebuie să existe un concediu paternitate de a ambilor părinți. Altfel vom duce în continuare la segregarea femeilor pe piața muncii. Iar aceasta este calea ce trebuie străbătută. Și uh, mai mult există efecte pozitive la nivelul natalității. Europa e din ce în ce mai îmbătrânită și uh, nu vrem și dacă vrem să, să crească natalitatea, trebuie să le dăm tinerilor condiții să aibă mulți copii. Și uh, m-am bucurat ce a spus uh, Ineș, compatriata mea. Condițiile de lucru sunt factorul determinat în ceea ce privește crearea unei familii și cu numărul de copii pe care și-l doresc. Uh, nu e vorba de creșterea concediului de uh, maternitate sau cu 5 ce stimulente. Trebuie să le dăm condiții de lucru mai bună tinerilor și să ne asigurăm că concediul de paternitate poate fi luat și de bărbați și de, și de femei, dar și de bărbați. Nu putem uh, să uh, avem. Uh, când vorbim despre concediu de maternitate, să vorbim numai despre femei. Trebuie ca acest concediu pentru creșterea copiilor să fie accesibil și bărbaților. Iată, deci, aceasta este provocarea pe care vreau să vă lansez astăzi. Uh, pentru a putea să aibă rezultate un raport uh, al doamnei Edite Ștrela, care a fost uh, și deputată în Parlamentul European și care atunci a redactat un raport în ceea ce privește nevoia de a avea un concediu de paternitate, deci pentru ambii părinți, și acest lucru să fie um, uh, prezent în toată Uniunea Europeană. Iată deci provocarea pe care voiam să vă lansez astăzi. Tavares, eh, Mulțumim, doamna Tavares. Palabra nuestras compañeras. Uite de a le da, înainte de a le da cuvântul uh, colegilor care mm, vor reacționa la întrebările dumneavoastră, aș vrea să vă uh, informez în legătură cu un lucru. Când vorbim despre concilierea vieții de familie cu cea profesională nu e ceva anodin. Deci noi am lucrat toată viața așa, însă acum trebuie să facem tot posibilul pentru ca și soții noștri, să se, partenerii noștri să se ocupe de îngrijirea copiilor pe care îi avem. Parlamentul va s-a ajuns până la urmă la un acord cu Consiliul în legătură cu concediile de paternitate, de concediile parentale, mă scuzați. E vorba de un concediu pentru ambii părinți. Unii dintre noi ne-am fi dorit ca cele patru luni să nu poată fi transfer, uh, transferate de la uh, mamă la tată. Deci acum vom avea două luni care nu pot fi transferate și două luni care pot fi luate fie de tată sau fie de mamă. Uh, în orice caz, e un pas înainte important, uh, um, o realizare importantă pentru a garanta egalitatea de șanse și egalitatea dintre bărbați și femei pe piața muncii. Pentru că niciodată să nu mai fi întrebat uh, de șeful tău când ești femeie care uh, ai putea avea copii dacă vrei să fii mamă sau nu. Deci această întrebare, dacă e cazul să fie pusă, să le fie adresată și colegilor noștri de sex bărbătesc. Le paso la palabra a, a noastră. Cum îi dau cuvântul colegei noastre Ines Zuber. Timp, puc timp. Foarte pe scurt, că nu avem mult timp la dispoziție, vreau să reafirm această solicitare când vorbim despre participare politică sau acces la funcție politică nu trebuie să privim uh, doar către cele care au deja un nivel de participare politică. Și deci vreau să subliniez această idee că uh, nu trebuie să vorbim doar despre creșterea numărului femeilor, prezenta femeilor în parlamente, fără să adresăm cauzele de bază a lipsei femeilor la nivel înalt, Trebuie să privim, deci, și rădăcina acestui fenomen. Mulțumesc! Muchas gracias y ahora para, para terminar en esta parte y darle... Mulțumesc! Acum dau cuvântul uh, colegei noastre, Karima, care va uh, trage concluziile acestei um, reuniuni. Yes, it's very unusual to have two Karimas in the a panel, so they are this Da, da, e neobișnuit să avem două carima una lângă cealaltă. Da, mulțumesc. Sunt de acord cu colega din Grecia. Uh, urez uh, la mulți ani tuturor uh, pentru Ziua Internațională a Femeilor. Am senzația că în ultimii cinci ani lucrurile au progresat oarecum, dar poate că s-ar putea puțin mai repede. Nu prea mai avem timp, avem nevoie de progres în uh, cât mai scurt timp pentru a ajunge la egalitate de gen și pentru a ne asigura că femeile participă la luarea de decizii la fiecare nivel. Mulțumim, doamnă Zahi. Și acum voi da cuvântul uh, colegei noastre, președinta Comisiei uh, pentru Transport și Turism, membra grupului uh, Verzilor, doamna Karima Deli. Je vais parler en français. Merci beaucoup pour cette invitation. Chers collègues, merci. Mulțumesc, <laughs> dragi colegi. Uh, vă mulțumesc că, uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Această comisie Deci mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Pentru a Uh, cred că trebuie ca noi să putem contribui cât mai mult. Eu sunt președinta Comisiei pentru Transport. Nu, fusez, nu, nu mai existase așa ceva, nu, deci în 40 de ani de când exista această comisie pentru transport, nu, nu mai fusese vreo femeie președinte. Când am ajuns în Parlamentul European, eram foarte tânără. Iar uh, Uh, instituțiile și lumea politică sunt, au fost făcute de și pentru bărbați. Am să vă povestesc o anecdotă și apoi voi ajunge la uh, concluzie. Uh, când am ajuns eu uh, la Parlamentul European, domnul Buzek era președinte al Parlamentului. A spus bună ziua tuturor de- deputaților, s-a oprit în fața mea și mi-a spus, wow, ce meserie super faceți! Și mă întreabă, câte limbi vorbiți? uh, îi spun trei și el îmi spune, a, mi-ar, din tot, mi-ar fi plăcut să fiu interpret și eu îi spun, nu, știți, nu sunt interpret, sunt și eu deputat. Și asta e problema noastră. În mintea bărbaților poți să fi, pentru că, spre deosebire de ceea ce cred bărbații, putem fi uh, tânără, femeie și să facem politică și din câte aud de azi dimineață, barierele și obstacolele sunt în continuare prezente. Se spune, e dificilă viața unei femei în politică să lucreze 12 ore, pentru că în același timp trebuie să fie o mamă bună, uh, trebuie să meargă și la muncă, trebuie să fie uh, perfectă și acasă, să facă toată munca și acolo și în plus trebuie să mai fie să mai fi și o soție bună. Și societatea ne face să ne simțim vinovate. Asta e problema. De ce femeile nu îndrăznesc să intre în politică? Pentru că, ați spus-o și dumneavoastră, există un conflict și la nivelul social. Am să dau un exemplu concret. Eu sunt a noua din 13 copil, uh, tatăl meu a fost muncitor. În clasa muncitoare nu spune nimeni, a, ce bine ar fi uh, să fac politică și să ajung deputat. Prima ta uh, grijă nu e să faci politică, e să-ți găsești un loc de muncă. Și Uh, tocmai aceste bariere trebuie uh, îndepărtate și să le arătăm fetelor că această lume le este accesibilă. După cum ați spus de mai multe ori, este nevoie de egalitate salarială. Este un scandal faptul că ea nu există. Colegii de la Comisia pentru Ocupare, câte rezoluții n-au adoptat? Carta drepturilor universale, se fac discursuri, uh, Uh, care mai de care mai pompoase, egalitate de drepturi între bărbați și femei, toate acestea fac parte din valorile Uniunii Europene. Dar în practică, unde -s? Când mă uit la ultimul raport al uh, Forumului uh, Economic Mondial, văd că dacă, dacă diferența între salariile bărbaților și ale femeilor continuă să scadă în, acest, în același ritm, se va ajunge la egalitate în 108 ani. Sincer, eu nu prea am chef să aștept 108 ani. Deci, va trebui la un moment dat să avem nu numai legi, ci și legi care se aplică. Și pentru asta e nevoie de sancțiuni nu e normal ca inegalitatea salarială să nu fie sancționată. Avem aceleași competențe. Muncă egală, competențe egale, același salariu. Apoi, reprezentarea. Am văzut în acest Parlament European de câte ori am adoptat documente privind reprezentarea femeilor în consiliile de administrație, în uh, forurile de luare a deciziilor în întreprinderi. O grămadă de lucruri, dar se aplică nu. Deci, la nivel politic, se adoptă multe acte normative în ceea ce privește egalitatea și când se pun în aplicare, ele funcționează. Iar acum trebuie să mergem mai departe, pentru că femeile nu trebuie să fie prezente numai în politică, ci și în sindicate, în asociații, în întreprinderi și, la, și în conducerile acestora. Mai multe dintre dumneavoastră ați spus că e nevoie de acest echilibru între viața privată și cea uh, profesională. Uh, și multă lume a spus, ajutați-ne ca să facem progrese cu acest uh, concediu parental. Și da, am făcut unele progrese, dar apoi uh, unele state din uh, Consiliu au spus, a, nu, va, cuta, va costa prea mult. Uh, E incredibil ca în 2019 să ni se mai spună că costă prea mult. Dacă un, un tată uh, um, își ia concediul, este bine pentru toată lumea și pentru familia sa. Păi, de asemenea, soția sa se va putea întoarce mai... sau um, partenera sa se va putea întoarce la muncă mai repede și așa mai departe. Încă un lucru. cred că uneori și femeile uh, au de-a face cu constrângeri uh, pe care nu le uh, subliniem destul de des. Unevo uneori interiorizăm bariere sociale, psiholo psihologi psihologice. Spunem, vai, nu pot să fac politică pentru că n-am timp. Totuși, uh, e greu să te organizezi. Ne dăm seama de la bun început că mm, va fi complicat și, și alții ne spun că va fi greu, că nu vom putea să ne impunem în ceea ce privește și din punct de vedere al leadership-ului. Um, este pusă sub uh, semnul întrebării judecata noastră, ceea ce ne face pe noi să ne îndoim de noi. Um, există o listă întreagă de moduri în care societatea încearcă să blocheze femeile fără ca ele să fie conștientizate. Și eu ce aș vrea să spun? În 2019 mai sunt câteva ore până la Ziua Internațională a Femeii și cred că sloganul nostru trebuie să fie să avem încredere în femei. Iar femeile trebuie să îndrăznească, să îndrăznim, să intrăm în politică, să îndrăznim să avem încredere în noi, să îndrăznim să credem că avem aceleași capacități ca bărbații, să îndrăznim să spunem da unei lumi care să țină cont de toate femeile să îndrăznim să spunem nu rolului social în care societatea încearcă să ne înghesuie. Și dumneavoastră, domnilor, nu vă uităm. Faceți presiune asupra prietenilor, asupra soției, asupra fiicei, asupra mamei noastre, ca să vină să ni se alăture. Și voi, bărbații, trebuie să ne uh, ajutați. Nu putem numai noi să facem toată treaba. Trebuie ca și voi să vă asumați angajamente, să vă exprimați public pentru o viziune a viitorului în care uh, femeile și bărbații să fie egali. Vă mulțumesc! Muchas, muchas. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, Karima Deli. Am terminat acest panel cu foarte multă pasiune, iar acum Uh, dau mai departe ștafeta uh, colegului Pimenta Lopez, care um, o va prezenta și pe doamna Federica, Federica Mogherini, care va uh, încheia reuniunea noastră de astăzi. Muito bem. Uh, eh, avansamos. Bun. Haideți să mergem mai departe. Așteptăm încă posibilitatea de a o avea alături de noi pe Federica Mogherini, care de îndată ce va sosi ni se va alătura pentru a ne ține un discurs în încheierea acestei reuniuni. Sper să se întâmple. După acest discurs plin de pasiune al Carimei Deli, e greu să mai um, aduc uh, elemente noi în discuție și după toate discursurile pe care le-am ascultat uh, astăzi, este greu să mai aducem elemente noi, cum spuneam, în discuție. Și uh, eu, um, așa, sub formă de concluzii, aș vrea să expun câteva lucruri. Comisia aceasta a produs un proces de reflexie foarte interesant uh, pe baza temelor cum, legate de inegalitate și de soluțiile necesare, dar așa cum uh, a reieșit foarte clar uh, din intervențiile de, la nivel înalt, uh, indiferent de unghiul din care se privesc uh, aceste aspecte, există un fir roșu, un element transversal, și anume faptul că limitarea participării femeilor în politică conține aspecte care depășesc simpla participare în politică, care sunt legate strâns de cadrul social-economic, de, de seria de discriminări și inegalități cărora le sunt supuse femeilor în mod sistematic. Femeile la cărora sunt supuse femeile în mod sistematic. Și eh, noi ne dăm seama că nu putem să avem o societate a progresului social fără egalitate în toate aspectele vieții. Și, așa cum s-a spus uh, aici, există o serie de reflexii și analize statistice cu date concrete care cuantifică această inegalitate, plecând de la sărăcie, inegalități pe piața muncii, discriminare în ceea ce privește uh, ocrotirea uh, și uh, sprijinirea maternității și uh, legile și convențiile uh, încearcă să ofere o soluție, dar este clar, a reieșit foarte clar din tot ce au spus oaspetele noastre, că chiar dacă sunt consfințite unele principii în lege, principii de bază în ceea ce privește buna funcționare a unei democrații trebuie să fie și aplicate cum trebuie. Acum o lună s-a aprobat uh, o rezoluție în Parlamentul European cu privire la regresul pe care l-au registrat drepturile femeilor în Uniunea Europeană. În diverse dimensiuni, pe diverse domenii, cum ar fi piața muncii, educația și chestiuni care sunt la ordinea zilei, din păcate, cum ar fi violența împotriva femeilor. Și se dovedește, deci, acest lucru. De multe ori avem legislația cu o sferă de aplicare mare, dar acestea nu sunt aplicate. Și deci riscul este evident și acela de a da a multe declarații de intenție și acte legislative, dar să lipsească acțiunea concretă din partea guvernelor Uniunii Europene, dar și din partea Uniunii Europene, acțiune concretă care să se oglindească în practică, așa cum se dovedește, și, schimbări, și să ducă la schimbările necesare care să elimine inegalitatea exact o, o, un grafic care ne arăta uh, progresul între 2005-2015 și se vedea uh, progresul uh, înregistrat de țări, uh, dar progresul era marginal, uh, redus. Se vorbește foarte mult despre concilierea vieții profesionale cu viața privată și s-a arătat și astăzi că se întâmpină foarte multe greutăți în acest sens. Lipsa de protecție la locul de muncă, în ceea ce privește concediul de maternitate și tot felul de condiții care până la urmă împing femeile în afara câmpului muncii și uh, reproduc uh, acest ciclu al inegalității. Și s-a spus la un moment dat că doar peste 200 de ani vom ajunge la egalitate între sexe. Nu se poate să, să fie acesta viitorul. Deci, trebuie să se aplice ceea ce există în legislație. Să existe o adevărată protecție a muncii, să se garanteze principiul de bază a egalității salariale despre care s-a vorbit aici. Chiar uh, alte într-o reuniune se spunea că în Franța S-au dat 11 legi pentru garantarea egalității salariale și totuși nu s-a întâmplat acest lucru, ceea ce înseamnă că uh, legile nu sunt aplicate cum trebuie, nu se iau măsurile necesare pentru ca aceste legi să se să devină realitate în ceea ce privește uh, controlul uh, diverselor activități și așa mai departe. Eu îndrăznesc să spun lucru, sper să nu mă înțelegeți greșit, în lumina acestei discuții de astăzi, că participarea femeilor în politică nu poate să fie un uh, scop în sine. Da, este o nevoie foarte importantă Trebuie să se creeze condiții necesare pentru a îmbunătăți participarea femeilor în politică, în condiții de egalitate, dar această realitate, acest proces transformator trebuie să fie însoțit și de schimbări de schimbarea factorilor care limitează participarea femeilor în politică și într-un ansamblu divers uh, uh, care vizează viața personală a femeilor. Trebuie să se dea răspunsuri întrebărilor adresate aici. În ceea ce privește precaritatea, orarele de lucru, situația de sărăcie din ce în ce mai uh, uh, răspândită. Un sfert din populația Euro- Europei trăiește în situații de risc de sărăcie sau sărăcie. Deci, și mare parte a acestor persoane sunt femei. Sărăcia afectează mai ales femeile și precaritatea afectează mai ales femeile. Și uh, îngrijirea copiilor sau uh, rudelor revine mai ales femeilor și le scoate pe, din câmpul muncii, pentru că trebuie să facă niște alegeri, dat fiindcă societatea nu le oferă soluții în aceste situații. Am vorbit și despre protecția maternității și faptul că în multe țări nu se garantează protecția maternității și cum, despre cum uh, acest lucru limitează accesul pe piața muncii sau prezența pe, în câmpul muncii. Protecția maternității, să zicem, este consfințită prin lege, dar femeile renunță la uh, exercitarea drepturilor, dar fiindcă se confruntă cu prea multe riscuri și amenințări. Amenințate că își vor pierde locul de muncă, dacă ar cere să se aplice legea. Iată de ce e nevoie de măsuri din partea statelor membre ale Uniunii Europene, măsuri concrete care să transformă în realitate aceste intenții care s-au exprimat iași, iarăși, iată și în această dimineață. Vreau să mă întind prea mult. Am, am ascultat discursuri coerente, uh, pertinente și relevante în ceea ce privește calea care mai rămâne de parcurs și uh, modificările și schimbările necesare pentru a garanta egalitatea. Și în final, vreau să vă spun că lupta pentru egalitate nu se poate termina cu sărbătorirea zilei de 8 martie. Lupta pentru egalitate trebuie să fie o uh, luptă dusă zi de zi și de bărbați și de femei, iar acesta este un angajament pe care mi-l asum eu personal și, uh, și în fața și, cred, și sper că și toți cei prezenți aici își pot uh, asuma acest angajament, pentru că altfel va fi foarte greu. Și peste un an, peste 5, peste 10 ani, vom discuta tot aceleași lucruri pe care le discutăm acum. Deci dacă vrem să transformăm societatea, trebuie să luăm măsuri concrete. Avem vești în ceea ce privește doamna comisar. A, trebuie să sosească peste un minut, două. Așa că vă rog să aveți puțin uh, răbdare pentru a putea asculta și pe doamna comisar Federica Mogherini. Vreau să-mi iau la revedere de la voi deja și să le mulțumesc celor care au venit din Parlamentele Naționale, vă să le mulțumesc pentru prezență și să le mulțumesc tuturor celor din Parlamentul European care au fost alături de noi astăzi. Facem o pauză scurtă așteptând-o pe doamna Mogherini. Obrigado. Ora, eh, eu pedia só aos presentes que, que pudessem... Deci, eh, vă rog frumos să, eh, să luați loc. Doamna comisar sosește, s-ar putea să continuăm fără interpretare, fiindcă interpreții și-au terminat tura și să nu uităm că e o meserie grea. Bun. So without um, uh, further delay, I would pass uh, uh, the word to, to the Commission Federica Mogherini